Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vicepreședintele Agachis și cu mine dorim să începem următoarea sesiune a reuniunii noastre a Parlamentului European. Voi mai explica o dată, vom avea intervenții de câte două minute ale tuturor vorbitorilor, dar înainte de acestea vom avea un discurs introductiv al comisarului Oliren. Stimate domnule Oliren, bun venit în Parlamentul European. După discursul domnului Oliren vom avea 4-5 vorbitori din partea parlamentelor naționale pentru câte două minute și vorbitori din partea Parlamentului European. Vom partaja în felul acesta timpul de intervenție. Putem începe cu vicepreședintele Comisiei, Oli Ren, competent în domeniul politicilor economice și monetare, deci din punctul nostru de vedere este ministrul de finanțe al Uniunii Europene. Domnule comisar, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Thank you, thank you, chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, Parlamentelor Naționale din Uniunea Europeană și ai Parlamentului European. Dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune a Conferinței Interparlamentare pentru Guvernanța Economică în Uniunea Europeană, conform tratatului fiscal. aceasta este o contribu- conferința aceasta este o contribuție importantă la guvernanța economică europeană și această reuniune ne dă posibilitatea să facem un schimb de opinii în legătură cu ă, politicile economice și fiscale în Europa și să consolidăm legitimitatea politicii la nivel european. Voi spune, dacă mi îngăduiți, mai întâi câteva cuvinte în legătură cu politica fiscală care în mod ă, formal, cel puțin conform agendei, voi face acest lucru și apoi câteva cuvinte în legătură cu situația economică și progresele înregistrate în uh, țările din uh, Uniunea Europeană și zona euro. În rădăcinile crizei uh, se află în dezechilibrele fiscale și macroeconomice din prima decadă a secolului consecințele fiscale ale crizei au uh, trebuit uh, uh, analizate și a trebuit să rezolvăm problemele ca să evităm cele mai proaste scenarii posibile. După inițialele stimulente fiscale coordonate cu Uniunea Europeană, așa numit un plan de redresare economic european din 2008-2009, Uniunea Europeană a trebuit să întreprindă o sarcină ambițioasă pentru a se asigura de sustenabilitatea uh, și sănătatea finanțelor publice. Această strategie comună s-a bazat pe trei principii directoare. În primul rând, uh, diferențierea Asta însemnând că provocările fiscale erau diferite în, de la stat la stat și atunci și consolidarea fiscală a avut nevoie de măsuri diferite. Au fost uh, țări uh, cu o situație nu atât de grea ca altele, nu atât de dificilă, așa că și măsurile luate au fost diferite. În al doilea rând, încă de la început am spus că alegerea măsurilor de consolidare ar trebui să țină cont de efectul acestor măsuri și măsurile care nu afectează atât de mult creșterea ar trebui, sigur, să fie prioritizate. Îmi dau seama că dimensiunile și urgența provocărilor din anumite țări au îngreunat uh, această sarcină, dar sunt de asemenea convins că lipsa consolidării în, acestor, în aceste cazuri ar fi dus la consecințe mult mai rele mai ales dacă piețele financiare și-ar fi închis ușile în nasul acestor țări, așa cum s-a întâmplat în unele state membre. Și în al treilea rând, eforturile de consolidare fiscală trebuie să fie susținute de reforme structurale și însoțite de reforme structurale pentru a îmbunătăți perspectivele de creștere pe termen mediu și pentru ca și consolidarea să aibă uh, efecte durabile. la ora actuală, deși cu siguranță ar trebui să evităm uh, o situație în care să ne culcăm pe lauri, trebuie să și recunoaștem că imaginea generală la ora actuală devine treptat una durabilă. Eforturile semnificative de consolidare fiscală implementate în, an, în ultimii ani acum își arată rezultatele. Aici uh, încă două puncte. Deficitul nominal în Uniunea Europeană în 2014 se așteaptă să cadă sub 3% din PIB. De fapt, pentru prima oară din 2009 încoace. Și nu e vorba doar de prognoze, ci ne bazăm pe proiectele uh, de planuri bugetare pe care le-ați uh, adoptat. Deci statele membre au întocmit aceste proiecte bazându-se pe decizii politice foarte concrete ale guvernelor naționale și ale parlamentelor naționale. Și un al doilea fapt, nivelul datoriei publice probabil că se va stabiliza în acest an la aproximativ 90% din uh, PIB. De fapt, uh, la începutul crizei, nivelul datoriei publice a fost aproximativ 60% uh, în Europa uh, și efectul crizei a fost că a crescut cu 30%, deci până la 90% azi. Însă s-a stabilizat și asta e o veste bună din punct de vedere al unor finanțe publice sustenabile. Datorită acestor rezultate, riscurile fiscale au fost reduse și ritmul consolidării a fost, uh, ar fi putut uh, fi încetinit. Asta se reflectă în deciziile luate din primăvară și vara anului trecut, atunci când Consiliul, bazându-se pe recomandările Comisiei, a extins anumite termene limită pentru a corecta deficitul excesiv. În vederea eforturilor făcute de state membre și a condițiilor economice adverse în anumite state membre, de exemplu Spania sau Portugalia, sau ținând cont de angajamentele de reforme fiscale asumate în Franța, țările de jos, și alte state membre. Însă acest tablou general uh, marchează și diferențe considerabile de la stat la stat și există încă țări unde dezechilibrele fiscale fac să fie nevoie de uh, mult mai multe îmbunătățiri în condițiile fiscale. Deci, dragi prieteni, în ce privește situația economică generală din Europa, Dați-mi voie să vă furnizez uh, anumite elemente pentru discuțiile dumneavoastră. De fapt, vreau să încep prin a face referire la Grecia, pentru că acum avem președinția Elena. Uh, avem un președinte, un copreședinte uh, Elen și Com- Comisia Europeană a vizitat guvernul Elen chiar acum două săptămâni, s-a deplasat la Atena la începutul președinției elene a Consiliului Uniunii Europene. La vremea aceea au, au fost vești economice foarte bune care au coincis și cu cerul senin de deasupra Atenei. La început anului, când am avut acea reuniune, am aflat că indicatorii economici în zona euro din decembrie a ajuns uh, din nou pentru prima oară din iulie 2011 la un maxim. Și această creștere pare să fie valabilă și pentru țări vulnerabile, și deci a crescut încrederea consumatorilor, ceea ce este uh, o dată coerentă cu creșterile vânzărilor uh, Angro și cu alți indicatori care ne spun că nivelul piețelor se stabilizează. Cel mai recent sondaj în legătură cu puterea de cumpărare ne susține așteptările în legătură cu expansiunea care a început deja în al patrulea semestru al anului trecut. Iată, dincolo de, dincolo de Germania, care nu mai constituie o știre, avem vești bune și asta este foarte pozitiv din partea unor țări care au fost uh, supuse anumitor programe de ajutor, mai ales Spania, care în aproximativ 34 de ore, ba chiar 32 de ore, uh, pentru că termenul expiră la miezul nopții, la 22 ianuarie, va ieși eh, din programul de ajutorare și sectorul bancar spaniol este eh, reparat. Și reforme economice importante, iată, creează condițiile pentru o eh, revenire sustenabilă în ce privește creșterea și crearea de locuri de muncă. Mm, încrederea consumatorilor a crescut la nivelul din decembrie 2007 pentru prima oară în plus Acum două săptămâni, pentru prima oară, Irlanda s-a întors pe piață după ce s-a încheiat programul din decembrie cu un termen uh, de referință de 10 ani, cu uh, rate foarte scăzute și acum, uh, în noiembrie, încrederea a revenit la nivelul din 2010. Deci s-au schimbat lucrurile foarte mult și pentru Irlanda, însă rămân și puncte de fragilitate, deși semnele sunt bune, de exemplu sectorul bancar, după cum indică datele în legătură cu împrumuturile bancare, economia europeană continuă să se confrunte cu nevoia unor schimbări structurale și e important ca sistemul financiar să aloce acum resursele uh, pentru a fi folosite în mod cât mai productiv cu putință. E clar că pentru multe țări europene, pentru cetățenii europeni, Eh, viața e în continuare grea pentru că șomajul continuă să se afle la niște niveluri intolerabile. Eforturile eh, susținute sunt în continuare necesare pentru a facilita eh, creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă cu continuarea unor reforme structurale și prin impulsionarea investițiilor atât private cât și publice. Aceste reforme structurale, întreprinse în mod hotărât, împreună cu uh, readucerea finanțării publice la, nivel, uh, la un nivel sănătos, uh, pot aduce rezultate clare în, în termen scurt și asta a fost uh, dovedit de uh, Letonia. M-am deplasat la Riga acum vreo 10 zile ca să urez bun venit celor de-al 18 la membru al zonei euro Acum uh, doi ani, uh, Letonia tocmai ieșea dintr-o recesiune foarte gravă, susținută de un program european de ajutor. Astăzi este economia cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. Deci Casandrele s-au înșelat. Strategia lasă de Europa pentru a ieși din criză, iată că funcționează. Și s-a urmărit uh, abordarea în care s-a făcut schimb de uh, solidaritate uh, în schimbul solidității. Deci, statele membre au primit ajutoare pentru a face reforme, a elimina de echilibrele și a-și readuce finanțele la un nivel sustenabil. Așadar, domnule președinte și stimați membri, la ora actuală, avem o redresare economică și e de mare importanță să păstrăm ritmul reformelor economice pentru a avea creștere sustenabilă, locuri de muncă și mai ales uh, de dragul uh, generațiilor viitoare. Iată, uh, revine încrederea, dar asta nu înseamnă că ne putem permite să pierdem acest avânt al reformelor Trebuie să continuăm modernizarea și reformarea economiilor și societăților noastre, astfel încât să se îmbunătățească capacitatea lor de, crește, de a crește și de a crea locuri de muncă și de a se putea confrunta și cu viitoare provocări. Acesta este testul crucial pentru Europa și sunt convins că vom uh, fi la înălțimea uh, acestor provocări. Mulțumesc pentru atenție și aștept acum întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar pentru această introducere și începem acum dezbaterea. Domnul Papa Timorotis Dimitrios din Grecia, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, va fi primul care va avea cuvântul. Stimate domnule președinte, Exemplul uh, Greciei a fost dat, au fost menționate diverse cifre, s-a spus că la un moment dat va înmuguri economia, dar eu aș dori să atrag atenția asupra unei catastrofe economico-financiare care afectează pe majoritatea grecilor. Pentru că datorită birocrației, corupției, uh, cetățenii au de suferit Există o recesiune de 14%, dar uh, ați, și ați spus dumneavoastră, noi de fapt avem o recesiune de 25% și șomajul depășește estimările. Îndatorarea a crescut de la 125 la 175% din buget. Deci este o criză umanitară uriașă și băncile nu pun la dispoziție lichidități. Parlamentul European uh, vorbește și despre un deficit de democrație, un deficit de transparență uh, în ce privește activitatea troicii din Grecia și din alte țări. Acum se spune că lucrurile sunt pe calea cea bună, dar dumneavoastră ați recunoscut de fapt că îndatorarea în zona euro a crescut de la 60 la 90%. Uh, cum mai uh, puteți respinge acum o conferință europeană pe tema datoriilor. Eu cred că nu doar băncile au responsabilități. Ați vorbit mai mult de 10 minute, dar nu ați menționat nicio singură dată conceptul de coeziune. Dar politica europeană, tratatul de la Lisabona vorbesc despre coeziune socială și economică se eh, vorbește despre o coeziune teritorială, despre o coeziune regională. Oare este doar o simplă întâmplare că dumneavoastră nu ați menționat eh, această eh, obligație de a asigura coeziunea? Cum putem depăși inegalitățile în planul social-economic prin politica dumneavoastră pentru că bugetul um, european um, înseamnă uh, mai puțin de 1% din uh, produsul intern brut pe plan european uh, ce ne privește. Oare ați putea să ne spuneți de ce, um, datorită rețetelor aplicate de dumneavoastră zona monedei unice euro, are mai mult de suferit decât în Statele Unite, pentru că, de fapt, în Statele Unite a început criza. Domn, domnul Caras, următorul nostru vorbitor este de la House of Lords din Marea Britanie. Domnule președinte, vreau întâi să-i mulțumesc comisarului Ren pentru că s-a vorbit și s-a întâlnit cu noi în octombrie aș vrea să-mi răspundă la următoarele întrebări. În primul rând, dacă Uniunea Bancară este un element central, credeți că mecanismul ă, de redresare bancară și mecanismul de garantare a depozitelor sunt mai puțin importante, iar în ceea ce privește mecanismul ă, de soluționare și redresare bancară, credeți că un, există un quantum de bani care să facă față oricăror probleme și credeți că există o problemă asociată cu ideea de a se consulta poate cu vreo 200 de organizații sau persoane într-un la un sfârșit de săptămână ca să se rezolve problema unei bănci, care credeți că sunt implicațiile pentru cele 10 țări care sunt în afara zonei euro, unele vor să adere, altele, cum ar fi Marea Britanie, uh, au nevoie de ceva timp și în cele din urmă când credeți că se va termina criza? Cum o să știm că s-a terminat uh, criza? Când vom ști noi că este ziua în care nu va mai fi criză și vom fi rezolvat toate problemele și uh, ne, uh, această criză care durează de șase sau șapte ani și ne vom întoarce la afacerile noastre obișnuite? Mulțumesc! Intervenție fără microfon, nu-l auzim pe vorbitor. Domnul Șut este raportor al Parlamentului uh, din Olanda, care va vorbi despre semestrul european. Domnul Șut, aveți cuvântul. Da, eu. Oh, Mă scuzați, este vorba de o doamnă, spune președintele. Domnule președinte, sunt raportor la Camera Reprezentanților din Olanda pentru semestrul european și în primul rând vreau să vă mulțumesc și să mulțumesc Parlamentului European pentru organizarea acestei conferințe interparlamentare. Uh, mă bucur că am posibilitatea să fac un schimb de vederi cu dumneavoastră privind problema aceasta răspândită a crizei europene. Majoritatea Parlamentului nostru favorizează coordonarea uh, politici, politicilor uh, economice și bugetare ale statelor europene pentru a menține prosperitatea economiilor noastre. Politicile statelor membre ale Uniunii Europene și procesul acesta nu sunt doar legate de semestrul european și nu contribuie doar la un scop comun. Coordonarea nu se referă numai la țările care au probleme pentru că toate piețele de export ale statelor membre sunt interdependente și beneficiază de o cooperare mai bună. Și apoi vreau să îmi aduc aminte de reformele din 2013 și apoi să văd care sunt prioritățile pentru 2014. 8 uh, uh, semestre de recesiune a avut uh, o influență foarte mare asupra Olandei. 2013 a dus la creșterea șomajului, la o inflație mai mare, iar Olanda a făcut față unei majorități parlamentare instabile în ce privește reformelor. Prin acorduri cu sindicatele și cu Dutch Business Europe în 2013, angajamentul societal uh, a fost în favoarea reformelor. E vorba de toate recomandările pentru semestrul european asigurările sociale pentru șomeri vor fi mai puțin rigide, dar în același timp se vor, se vor oferi mai multe locuri de muncă pentru persoanele cu handicap. În ce privește uh, domeniul imobiliar, uh, locuințele sociale vor ajunge la un maximum, iar în ce privește proprietarii de case, uh, vor fi reduse deducerile fiscale pentru cei care au ipoteci. De asemenea, sunt reforme în ceea ce privește pensiile și îngrijirea sănătății pe termen lung. Și în final vreau să spun că Parlamentul nostru a făcut recomandări și a acordat recomandările locul potrivit Așa că miniștrii trebuie să spună ce au făcut cu recomandările privind semestrul european. Vreau să fac un apel adresat tuturor parlamentarilor din statele membre să ia legătura unul cu altul în vremuri de criză și să învețe de la unul de la celălalt. Vă rog, președintele, îi atrage atenția vorbitorului să încheie. Vreau să știți cum faceți față recomandărilor privind semestrul european în țările dumneavoastră. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Sahinides Filipos din Grecia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Ren pentru intervenția domniei sale. Intervenția mea se referă la adaptarea bugetară și legătura cu ocuparea forței de muncă în statele unde a avut loc un referendum. Grecia a pierdut un sfert din venitul național după mai mulți ani de recesiune. Este situația cea mai gravă din istoria noastră modernă. Recesiunea aceasta, criza aceasta este mai gravă decât cea din Statele Unite din anii 1930 după acest proces de adaptare a Greciei arată necesitatea de a face schimbări structurale pentru ca Grecia să regăsească creșterea. Înainte de criză, Grecia ar fi trebuit să pună în aplicare reforme la nivelul piețelor, la nivelul pieței muncii în primul rând. Dar reforma aceasta singură nu va duce la creștere pe termen scurt, numai la creștere pe termen lung. Acum indicatorii ne arată că problema țării noastre este o problemă de cerere și nu de ofertă. Politica bugetară în Grecia ar trebui să aibă ca obiectiv realizarea unui excedent primar și apoi uh, trebuie, bineînțeles, să ajungă să gâtuiască fiara care ne amenință consumul uh, va fi probabil, va avea de asemenea un impact negativ din cauza reducerii veniturilor și din cauza scăderii investițiilor, pentru că majoritatea întreprinderilor nu funcționează decât uh, cu 70% din potențial în cele mai bune dintre cazuri. Deci uh, toate speranțele de dezvoltare, de creștere se bazează pe exportul net. Și este absolut evident că importul uh, a fost redus foarte mult și nu este înlocuit de producția națională. De unde va veni deci creșterea în Grecia? Pentru că problema este problema cererei și nu a ofertei. Mulțumesc! Mm, intervenție fără microfon. Nu auzim ce spune vorbitorul. Domnul Popa? Nu. Domnule comisar, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile acestea pline de miez și pentru intervențiile dumneavoastră că sunt mai degrabă comentarii politice decât întrebări. Voi răspunde chestiunilor care au fost aduse în discuție și au fost puse ca întrebări. În primul rând, intervenția domnului Papadimos uh, cât privește programul din Grecia. Uh, uh, sunteți pe aceeași linie cu domnul Ciuntis, sunt aceleași vederi pe care le, au, le aud și la Econ, sunt aceleași critici adresate Comisiei Europene și troicii, așa cum am auzit aici Eh, în ultimii patru ani eh, la nivelul Comisiei Econ. Hotărârea zonei euro și a Comisiei de a susține Grecia n-a fost o decizie ușoară, dar cred că a fost eh, o decizie plină de răspundere, de responsabilitate, pentru că uh, dacă am fi permis Greciei să se prăbușească fără a fi salvată acum patru ani, în 2010, asta ar fi însemnat că Grecia s-ar fi prăbușit și ar fi ajuns într-un dezastru economic și lucrul acesta ar fi avut implicații mari prin contagiune, prin efectul de contagiune asupra Uniunii Europene. Apoi diagnosticul nostru a fost următorul, că problemele Greciei uh, ies din frauda statistică, din irresponsabilitatea statistică și fiscală și dintr-un sector public supradimensionat ca și din lipsa de competitivitate, lucru care trebuie să fie corectat prin uh, măsuri fiscale, structurale și de reformă. Iar țintele fiscale după unele dificultăți în timpul fiecarei misiuni de revizuire, au fost îndeplinite în general. Reformele economice însă au fost interesate, au fost însă întârziate datorită rezistenței politice din societatea greacă, din societatea elenă și revenirea se va face mult mai târziu decât uh, s-a crezut. Cred că este util dacă uh, fac o prezentare a Greciei și pentru ceilalți parlamentari, pentru că s-ar putea și dumneavoastră să vă confruntați cu asemenea decizii privind Grecia și trebuie să știți foarte bine unde ne aflăm din acest punct de vedere. Așteptăm o revenire la creștere treptată anul acesta. Investiți, investițiile vor crește probabil anul acesta deficitul de concurent a scăzut față de cei trei ani uh, anteriori și va începe probabil anul viitor să scadă și raportul dintre datorie și PIB în ce privește punerea în aplicare a programului de supraveghere și de reformă să fac uh, eforturi, iar elementele importante au fost uh, de asemenea respectate, lucru care s-a văzut în decembrie 2013. Rămân multe lucruri de făcut, iar revizuirea actuală, cea de-a patra, care a început în septembrie, nu s-a încheiat. Continuă negocierile privind o serie de politici care vor fi acestei revizuiri permanente se fac progrese, dar rămân în continuare o serie de chestiuni deschise asupra cărora trebuie să lucrăm, iar uh, echipa de negociere va reveni la Atena în momentul în care autoritățile naționale au terminat activitățile de bază privind eforturile de reformă structurală și fiscală ne, vă puteți întreba dacă Grecia va ajunge la un excedent primar fiscal. E prea devreme deocamdată și nu știm ce se va întâmpla, iar acest rezultat este o condiție uh, pentru a ajunge la durabilitatea uh, datoriilor uh, uh, pe parcursul acestui an. Trebuie făcute mai multe în ceea ce privește reformarea administrației și a sistemului fiscal, a sistemului de impozitare, a sistemului financiar, iar administrația publică sigur că trebuie să fie reformată în continuare. În ce privește întrebările adresate de domnul de Lordul Harrison privind mecanismul de, de garantare a depozitelor, cred că bănuiala dumneavoastră era următoarea. Nu este muzica zilei de astăzi, este muzica zilei de mâine sau de poi mâine. Ne concentrăm mai ales să fi, finalizăm mecanismul de soluționare și redresare bancară pentru a avea cei doi uh, piloni, supravegherea și mecanismul de uh, rezolvare și soluționare, de redresare și soluționare bancară și apoi vom reveni la o asemenea, un asemenea mecanism comun de garantare a depozitelor uh, pentru statele membre în afara zonei euro, care sunt implicațiile, trebuie să facem tot ce se poate în contextul pieței unice Uh, cu 28 de membri ai Uniunii Europene, deci toată piața unică a Uniunii Europene, dar există nevoi specifice ale zonei euro care sunt mai profunde în ceea ce privește integrarea fiscală și suveranitatea fiscală și mă refer la faimoasa uh, expresia lui George Osborne, ministrul de finanță, care spunea că moneda unică uh, aduce o logică a unei uh, integrări mai profunde a unei uh, integrări fiscale și economice mai profunde, deci zona euro evident va avansa mai repede față de restul Uniunii Europene în acest domeniu, pentru că moneda unică are nevoie de o uniune monetară, dar și de o uniune economică puternică pentru a susține acest curent ați pus o întrebare când se va termina criza. După părerea mea, uh, vom fi revenit la o rată de creștere durabilă și puternică și vom, fi, vom folosi tot potențialul uh, în momentul în care o să crească ocuparea forței de muncă. Suntem pe calea cea bună acum, suntem pe o pantă ascendentă de redresare, dar trebuie să întărim redresarea și să folosim tot uh, potențialul de creștere pentru a accelera uh, revenirea prin crearea de locuri de muncă. Doamna Șete din Olanda a făcut o trecere în revistă a politicilor economice din Olanda și, evident, urmărim îndeaproape recomandările care sunt făcute de Consiliul Statelor Membre, iar data viitoare vom reveni la această chestiune la sfârșitul primăverii, începutul verii, iar apoi în contextul previziunilor de iarnă pentru unele țări vom actualiza evaluarea economică către sfârșitul lunii februarie probabil și apoi vom avea mai multe informații din care să reiasă ce se întâmplă cu politica fiscală a statelor membre dacă sunt pe o cale durabilă. O evaluare mai comprehensivă a acestor politici se va face în iunie în momentul în care vom evalua politica fiscală și reformele economice făcute în statele membre. Domnul Sakinidis Mă refer uh, la cele spuse mai devreme în ce privește Grecia și evoluțiile din Grecia și așteptările privind Grecia. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Rein pentru aceste răspunsuri. Domnul Andrei Kazievski din uh, Parlamentul Polonia are cuvântul acum. Mr. Kalazewski. Domnul Kalazewski. Nu. To logo έχει apo din Lada, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Îmi pare rău, se pare că intervenția va fi a unui domn din Parlamentul Greciei. Doream uh, să intervin în legătură cu un alt subiect, să spunem, pare rău. Da. Vreau să intervin în legătură cu semestrul european. Domnul Crevastinos din partea Parlamentului Greciei. Da, și uh, eu aș dori să-l întreb pe domnul Oliren următoarele și nu pot decât să susțin intervențiile colegilor mei din Grecia. Care este situația băncilor din Grecia? Se știe că aici a fost operat o reducere a datoriilor, așa numitul haircut, și o recapitalizare. Și a spus că acum există și o garanție a depozitelor uh, atunci când ele nu depășesc 100.000 de euro. Dar trebuie să vă spun că 80% dintre deponenți uh, au depozite mai mici de uh, 100.000 de euro, pe când mari deponenți practic au părăsit țara și au migrat spre Europa Centrală și mai ales înspre băncile din Elveția. Ca atare, acum nu există posibilitatea de finanțare a IMM-urilor și nu poate fi finanțată uh, economia din Grecia. Chiar și mici deponenți se tem acum că se va întâmpla uh, și în Grecia ca și în Cipru, uh, reducându-se până la urmă uh, depozitele. În Grecia, în felul acesta, economia nu poate să fie stimulată, băncile nu pot să sprijine IMM-urile. Deci, uh, practic, nimeni nu mai acordă credite în Grecia. Cum este uh, uh, posibil uh, ca, fără o declarație fermă pentru protecția depozitelor, să poată fi aplicat și la noi un asemenea program. Cum vă așteptați la o creștere economică care să poată să rezolve toate problemele pe care și antevorbitorii le-au menționat? Mie mi se pare că este imposibil. Sigur că spiritele trebuie să fie calmate, dar, de fapt, în această încercare, dumneavoastră ați ajuns la rezultatul uh, opus de, de ponenții. Și-au retras banii uh, din bănci și uh, au migrat spre Europa Centrală uh, în convingerea că banii sunt mai siguri acolo. Cum puteți să depășiți această situație? Mulțumesc foarte mult, iar acum îi voi da cuvântul doamnei Barbaleschi din Senatul Italiei. Grazie, eu vorrei fare cortesemente una... Mulțumesc. Uh, o întrebare, dacă se poate, domnule comisar, plecând de la situația italiană. În primul rând, noi avem un buget care e aproximativ 40%. Uh, e, se ocupă cu gestionarea datoriei publice dar avem uh, și mai mult de 10 miliarde care sunt alocate dobânzilor de la datoria publică. Asta înseamnă că stabilitatea politică, uh, cea care a caracterizat Italia în ultimii 20 de ani, pentru că două tabere s-au uh, alternat la putere și asta a dus la o creștere exponențială a presiunii fiscale asupra familiilor, întreprinderilor. Iată acum băncile nu mai acordă credite, deși se bucură de tot felul de avantaje fiscale. Băncile cumpără doar datorie publică și închid robinetul pentru firme și familii. S-a trecut de la 200 de miliarde la 400 de miliarde de datorie publică italiană în băncile noastre. Acum, uh, cum uh, putem să ne gândim la această ipotetică redresare dacă toată, tot bugetul nostru e construit în jurul unor date care, după cum spuneam și în această dimineață, sunt false și nu sunt dovedite de niciun institut financiar. Fără a ne gândim la scăderea presiunii fiscale eh, exercitată asupra familiilor și firmelor în mod hotărât pentru a lărgi acea bază productivă care se tot restrânge în ultimii ani. PIB-ul nostru se tot restrânge. Nu avem un guvern care să reușească să mențină raportul de deficit PIB decât prin artificii contabile fără ca din partea Comisiei să se exercite un adevărat control asupra acelei părți a veniturilor care sunt ficționale, bazate pe criterii și date care sunt inexistente. Mulțumesc. Care sunt Το λόγο έχει Mulțumesc. Acum, uh, reprezentantul Parlamentului Portughez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În Portugalia uh, se pare că pe 17 mai 2014 va încheia acest uh, program și există o discuție dacă va mai fi nevoie după un uh, proiect preventiv, după ce acest program se derulează sau nu. Noi ne-am dori să putem dovedi că nu mai este nevoie de alte uh, programe preventive. Eh, pentru că evoluțiile eh, ar putea să fie unele pozitive. Oricum însă, în creionarea programului până acum au fost eh, anumite erori, pentru că obiectivele nu au fost foarte realist stabilite, ceea ce a avut consecințe sociale nedorite. Portugalia uh, a reușit totuși să facă față provocărilor și ne-am dorit acum un bun echilibru între consolidare și creștere. Pe viitor ar fi de asemenea important să știm dacă creșterea obținută este una durabilă. Uniunea bancară, de asemenea, este foarte importantă pentru noi și am dorit ca până la alegerile europene ea să fie convenită, pentru că este foarte important să se depășească fragmentarea financiară din Uniunea Europeană. Și în încheiere aș vrea să menționez două concluzii din cazul nostru. Este foarte important să îmbunătățim rolul parlamentelor naționale în cadrul acestor proceduri, iar în ce privește programul de ajustare și legitimitatea acestui program necesită de asemenea implicarea parlamentelor naționale mai mult decât s-a realizat până acum. În ce privește anticiparea discuțiilor viitoare, în ce privește obiectivele macroeconomice, de asemenea este important ca parlamentele naționale să se poată să se implice și să nu fie doar o intervenție externă pe care să o perceapă societatea. Este important rolul Comisiei Europene, instituțiilor europene pentru a stimula consensul inclusiv în politica internă, pentru că, după cum știți dumneavoastră, în Portugalia a existat de la bun început un consens, dar eh, până la urmă el s-a erodat pe măsură ce programul uh, de redresare a fost aplicat. Noi sperăm acum să existe un consens în ce privește regulile privind cheltuielile și de asemenea în ce privește taxarea marilor corporații. Există discuții uh, nu doar la nivelul politic, uh, dacă există sau nu acum un efect extraordinar care stimulează creșterea și care vine din afară prin intervenția Comisiei. Eu cred că și în ce privește obiectivele plurianuale trebuie să existe consens, trebuie să existe stimulentele corecte pentru ca țara noastră să poată să se întoarcă la o creștere economică și să aducă o contribuție la învingerea crizei pe plan comunitar. Mulțumesc foarte mult și dăm cuvântul acum domnului Segnet din Parlamentul Belgiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucură că putem participa la această dezbatere în direct cu dumneavoastră, pentru că de obicei dumneavoastră discutați cu reprezentanții guvernului nostru și vorbiți despre poziția europeană. Dar eu aș vrea să contest rețetele aplicate, pentru că, din punct de vedere bugetar, nicio țară nu poate să supraviețuiască pe termen lung fără să um, aibă un efect negativ asupra generațiilor viitoare în această formulă. Eu cred că bogăția trebuie să fie repartizată mai echitabil, inclusiv în ce privește problemele pensiilor, șomajului, pieții muncii. Este important să uh, ne orientăm într-o direcție corectă și cea aplicată acum nu mi se pare că este cea fericită. Iar în perspectiva Europei 2020 trebuie să ne gândim la dimensiunile sociale, combaterea sărăciei, politicile de mediu uh, rețetele aplicate astăzi de către state sunt aplicate sub o presiune europeană. Mă frapează și duritatea reformelor care sunt impuse uh, statelor. Uh, trebuie să uh, uh, discutăm uh, până la urmă că există un fel de ajustare automată a salariilor la noi în Belgia și uh, trebuie să ne gândim și la problemele uh, din domeniul bancar. Trebuie să uh, combatem, evident, uh, frauda fiscală, dar de asemenea să combatem existența uh, paradisurilor fiscale. De asemenea, există aceste discuții legate de taxarea tranzacțiilor financiare. Eu cred că trebuie să căutăm soluții durabile, pentru că noi trebuie, în interesul instituțiilor noastre, să reechilibrăm disciplina, inclusiv în domeniul social, în domeniul mediu și să combatem frauda, evaziunea fiscală și cred că aceste aspecte trebuie să se afle pe agenda dumneavoastră de lucru. Mulțumesc. Și, domnule Ren, aveți din nou cuvântul. Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, să încep cu... O să încerc să încep cu întrebarea colegului din Portugalia, mulțumindu-i pentru că a tras învățămintele necesare din programul care a fost uh, implementat până acum în Portugalia. Și, în general, sunt de acord cu concluziile domniei sale în ce privește mai ales chestiunea responsabilității programului. Am văzut că în țările în care programele de reformă economică au fost asumate cu hotărâre și unde a prevalat Uniunea Națională, sau unitatea națională, acolo rezultatele au fost cele mai convingătoare și s-a reîntors încrederea cel mai rapid, astfel încât s-au creat bazele pentru o redresare economică durabilă și pentru îmbunătățirea situației ocupării. Sunt uh, două cazuri, atât Irlanda și Letonia, dar și Spania și Portugalia de asemenea dau dovadă de mm, o asumare hotărâtă a programului, care este un element care este un criteriu esențial pentru succes. Cred că și în Grecia asumarea programului poate fi făcută mai hotărât pentru că e o precondiție a succesului în uh, reforme în reformele economice. M-ați întrebat uh, dacă Portugalia ar trebui să fie gata pentru așa numită ieșire uh, netă, fără niciun fel de uh, aranjament precauționar. Dar încă e prematur să am eu vreo poziție finală în legătură cu această temă. Eu cred că e important să monitorizăm atent uh, evoluțiile din economia reală, de pe piețele financiare și vom analiza situația în cursul următoarelor săptămâni și luni. Și probabil uh, la, în viitor următoarea iarnă, primăvară, vom veni, vom ajunge și la concluzii cu guvernul portughez și cu partenerii noștri din statele membre și partenerii internaționali. În ce privește întrebarea colegului eh, din Grecia, problema recapitalizării băncilor și împrumuturile acordate IMM-urilor, Pentru Grecia, sigur, mai trebuie, mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și pentru a reforma piața de produse și servicii. Și mai e mult mai sunt multe de făcut și pentru a adopta legislația pentru cadrul de recapitalizare a băncilor, ca acesta să fie gata în urma testelor de rezistență care se desfășoară actualmente, ca după ce rezultatele testelor sunt făcute cunoscute, atunci să existe și acest cadru să fie finalizat, de fapt cadrul uh, pentru recapitalizarea băncilor. Uh, testele de rezistență în Grecia încă nu au fost finalizate și discuțiile la nivel tehnic sunt în curs de desfășurare. În viitor apropiat, metodologia testelor de rezistență pentru me mecanismul unic de supraveghere în Uniunea Europeană, mai ales în zona euro, vor fi publicate, metodologia va fi publicată și s-ar putea fi luată în considerare această metodologie și în exercițiul Elen. Aș dori să reiterez importanța asumării reformelor. Cred că și partidul nostru face parte din colecția de guvernământ în Grecia și, cum spuneam, o lecție pe care am învățat-o de pe urma crizei e că pentru a avea uh, succes cu reformele trebuie să ți le asumi uh, la nivelul guvernului și parlamentului pentru a putea cu adevărat uh, reforma societatea și economia unei țări. Eh, colega din Italia s-a referit la situația fiscală din țara domniei sale și la fragmentarea financiară. Da, vede toate, doamnă. E cazul multor țări din Uniunea Europeană. Din nefericire, fragmentarea aceasta fisca, financiară este un obstacol eh, în calea creșterii economice. De aceea Comisia încă de anul trecut a avut inițiativa de a propune un sistem prin care împreună cu Banca Europeană pentru Investiții și BCE-ul să ne asigurăm că putem reduce costurile împrumutului, mai ales pentru IMM-uri, dar din nefericire, după cum s-a notat la Consiliul European din decembrie, toate membre încă nu a avut o reacție în sensul susținerii acestui program. Eu fac apel la statele membre să susțină această inițiativă și să o și uh, pună în practică. Cred că finanțarea acestui program de uh, împrumuturi uh, existent în Marea Britanie este un foarte bun punct de referință, deci cu măsuri foarte bine țintite uh, pentru a împrumuta IMM-urile, se poate susține creditarea uh, și astfel se poate susține și creșterea economică. Și cred că, în general, se pare că politicile economice ale Marii Britanii își arată roadele, deci o combinație între o politică fiscală viguroasă, riguroasă, combinată cu stimulente uh, monetare și, și măsuri în domeniul politicii de monitorizare. Voi, uh, colegul s-a referit la ramificațiile sociale ale crizei și politicile fiscale, dar și paradisurile fiscale. Noi facem multe eforturi și cred că în acest domeniu am ajuns deja la niște rezultate vizibile. Prin acorduri bilaterale și coordonare politică internațională am reușit ca treptat în ultimii ani să eliminăm lacunele de care profită paradisurile fiscale. La G20 ne-am concentrat foarte mult pe tema asta da, sigur, eforturile trebuie să continue, să se intensifice ca să ne asigurăm că nu mai există asemenea paradisuri fiscale sau lacune fiscale în Uniunea Europeană. V-ați referit la echitatea socială, care trebuie să meargă mână în mână cu un sistem sănătos de finanțe publice. De exemplu, un sistem fiscal mai eficient poate contribui atât la eficiență cât și la echitate. Și, de asemenea, reformele din sectorul sănătății pot duce la economisiri și la o, un sistem de îngrijire de sănătate mai eficient în ce privește costurile. Cât privește dimensiunea socială, în Uniunea Economică și Monetară, vreau să subliniez că recent Comisia a prezentat un set de politici pentru a consolida dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, și suntem gata să și implementăm aceste măsuri împreună cu alte instituții uh, europene și state membre, mai ales în contextul semestrului european din acest an. Cred că putem discuta asta uh, în următoarea sesiune, când va veni și colegul Andor. Vreau doar să spun că există un plan al Comisiei pentru o uniune economică și monetară uh, profundă și adevărată, în care se face o distinție între măsurile pe termen scurt, mediu și lung. De exemplu, pe termen mediu, planul nostru identifică nevoia pentru o coordonare uh, mai bună pentru uh, piețele muncii din Uniunea Europeană, pe termen lung, bugetul european care să susțină statele membre este o opțiune la care ne-am gândit. Deci, uh, acestea sunt răspunsurile pe care le pot oferi la ora actuală, domnule președinte, și poate că ulterior putem continua. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la cea de-a treia rundă. Încep cu Eliza Ferreira, coordonatoarea grupului în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și aș avea două întrebări. Prima este legată de datorie. Vorbeați despre datorie la finalul programului care ar fi crescut la 50% uh, la finalul programului pentru că s-a ajuns la 60% uh, până la urmă la 90% care este inițiativa dumneavoastră în privința activității pe care o organizați, în ce privește mutualizarea, coordonarea modului în care uh, se vor uh, vinde până la urmă acțiunile de stat? Și cea de-a doua întrebare este uh, legată de conceptul Golden Shares, pentru că uh, Comisia a cerut statelor membre care se află sub un program de acțiune să modifice uh, sistemul iar uh, responsabilii din statele membre au uh, amintit Troicii că, de fapt, în memorandumul uh, încheiat era vorba despre anumite sectoare, electrocum, domeniul energetic, băncile, alte domenii au fost vândute în condiții foarte defavorabile. Ați putea să ne explicați Uh, care ar fi criteriile pentru sectoarele strategice și uh, uh, oare privatizările uh, impuse până la urmă de troică uh, duc la rezultatele scontate sau nu? Pentru că dumneavoastră și guvernele noastre le-au impus. Mulțumesc, domnul Pimenon Litven din Letonia. Mr. Commissioner, you meant... Domnule comisar, Ați menționat Letonia ca un exemplu de succes în ce privește politica fiscală, dar uh, eu cred că uh, activitatea economică din Letonia a fost uh, proporțională cu datoria și știți că noi în ce privește PIB-ul. Am avut la un moment dat o scădere în urma crizei din Statele Unite și din Argentina. După aceea noi am încercat să stimulăm um, afacerile și aș vrea să spun că rezultatul a fost o politică prociclică în timpul crizei, inspirată de către Comisia Europeană și susținută de către guvernul Letoniei și ne-am dorit ca țara noastră să adere la zona euro pe cât posibil mai repede. Politica a dus la o uh, devalorizare internă. Asta a însemnat însă reduceri de locuri de muncă, reduceri de salariu și a existat o scădere a PIB-ului cu 25% și uh, după aceea a urmat într-adevăr o creștere uh, Atâta aș putea să spun în clipa de față despre experiența din Letonia. Aș dori să vă informez că toate prezentările intervențiilor vor fi introduse și pe internet, pe site-ul conferinței. Adresa este www.europarl.com europa.eu slash ep eh, 2014. Toate intervențiile se vor găsi pe site. În al doilea rând, aș vrea să vă informez că uh, am mai multe înscrieri la cuvânt decât avem timp la dispoziție. Deci, v-aș ruga să încercați să respectați timpul de două minute. Uh, domnul care și din Franța, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, o intervenție foarte scurtă. Nu vreau să uh, acuz neapărat comisia și să uh, spunem că este vinovată de toate dificultățile pe care statele membre le întâmpină, pentru că, de fapt, membrii Comisiei sunt validați de către europeni. Este o responsabilitate pe care și-au asumat-o și o responsabilitate politică pe care uh, uh, o derulează. Dar există și responsabilitatea guvernelor într-o perioadă de criză. Și Uh, unii, de fapt, într-o manieră irresponsabilă, au uh, făcut să crească deficitul. De aceea, sigur, Comisia trebuie să intervină poate într-o manieră excesivă. Uh, modul în care dumneavoastră ați creionat acțiunea Comisiei în acești ultimi ani mai ales în ce privește ritmul de ajustare, sigur că poate fi pus sub semnul întrebării, dar în momentul în care există o ușoară redresare, chiar dacă este foarte fragilă, cum vom putea face să stimulăm această creștere astfel încât să existe o consolidare bugetară și sigur că e nevoie de reforme structurale. Cum putem să acompaniem această creștere? Nu va fi oare nevoie de alte instrumente pe plan uh, bugetar, eventual pe plan comunitar, cel puțin în zona euro, pentru a putea face față acestui șoc asimetric și pentru ca redresarea economică să se poată consolida? Ce considerați dumneavoastră că ar trebui făcut? Thank you, Barry. Mulțumesc foarte mult. Domnul Eduardo Caverita din Portugalia. Thank you, Chairman. Mr. Oliren, uh, thank you for... Mulțumesc, domnule Oliren, vă mulțumesc că vă aflați în mijlocul nostru dar nu împărtășesc viziunea dumneavoastră în ce privește politicile de ajustare și succesul uh, mecanismului Troicii. Pentru că dacă veți citi uh, raportul Parlamentului European, Portugalia în anul 2007, adică în ultimul an înainte uh, de criza sistemului financiar, a avut o datorie publică de 62%, un deficit de 3% și economia a crescut cu peste 2%. în uh, urma lipsei de măsuri europene de a răspundere la criză și datorită instabilității, Portugalia a fost, folosită, a fost obligată să aplice o politică de ajustare. Acest acord a fost Uh, aplicat cu măsuri uh, deosebit de uh, severe, mai aspre decât figurau în memorandumul original. Politica de austeritate s-a dublat față de ceea ce s-a prevăzut inițial. Și instituțiile europene și Troica, în calitate de instrument tehnic, au refuzat să discute cu partenerii sociali din Portugalia și inclusiv cu membrii ai Parlamentului portughez. Acum, sigur că dumneavoastră puteți să ne prezentați situații legate de domeniul financiar economic, dar dacă analizăm economia reală și domeniul social, economia Portugaliei este acum într-o situație mai grea decât se afla cu un an și jumătate în urmă. Și Există un acord social între toți partenerii sociali, angajatori și lucrători împotriva uh, modului în care programul de ajustare a fost derulat. Noi avem deja trei ani de recesiune în urma noastră și uh, Uh, avem situația cea mai gravă de șomaj într-o perioadă de democrație. Portugalia este uh, un stat european, am început cu o criză economică în Europa, acum avem și o criză uh, severă socială și nu putem să ne așteptăm la rezultate pozitive la alegerile europene. Va exista o criză politică și o lipsă de încredere în Europa. Noi ne ne dorim o Europa, dar una care să discute cu cetățenii, să asculte de problemele lor mai mult decât s-a întâmplat în ultimii doi ani și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate. Iar Acum colegul uh, Norbert Bartleff din Germania. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mă înșel, subiectul uh, întâlnirii noastre din această după-amiază este să avem un schimb de vederi pentru a îmbunătăți situația în domeniul Uniunii Economice și Monetare. De aceea ar fi bine să ne concentrăm pe acest subiect și să ne punem întrebarea uh, și să punem întrebarea și Comisiei cum vede supravegherea uh, evoluțiilor bugetare din zona euro, uh, cum se pot îmbunătăți lucrurile. A fost necesar să se uh, adopte cele șase măsuri legislative, cele două măsuri legislative, dar eu cred că încă uh, înainte de introducerea zonei euro, de fapt nu a funcționat bine supravegherea situației bugetare din statele care au aderat la această zonă. Iar acum conținuturile pactului fiscal ar trebui să fie transpuse în politicile naționale. Comisia trebuie să supravegheze alături de noi uh, modul în care se produce această transpunere. Și m-ar interesa cum dorește Comisia să supravegheze acest lucru pe viitor. Sigur, evoluția acum este pozitivă pentru că până la urmă ă, îndatorarea a scăzut, există o creștere economică în zona euro, acest lucru este foarte binevenit, dar trebuie să ne gândim de asemenea că 90% este mai mult decât ceea ce s-a prevăzut inițial, 80%. De asemenea, o rată de îndatorare cu încă 3% în anul acesta, din nou depășește ceea ce am convenit la Maastricht. Ca atare, obiectivele stabilite acolo până acum nu au fost realizate și supravegherea trebuie să fie îmbunătățită față de modul în care funcționează acum. Din perspectivă germană, consolidarea bugetară înseamnă altceva decât o contradicție față de uh, creșterea economică. Eu cred că o creștere economică înseamnă de fapt o uh, administrare consolidată a bugetelor, pentru că doar așa se pot crea noi locuri de muncă. Deci bugete consolidate sunt o premiză uh, fundamentală pentru creșterea economică. Și o ultimă observație, o mai bună supraveghere a bugetelor este necesară, uh, chiar când ascultăm intervențiile colegilor din Grecia, pentru că ei se opun ideilor pe care domnul Ren le formulează. Pe cine să cred? Pe domnul Ren sau pe colegii din Grecia, pentru că dacă supravegherea Comisiei nu funcționează, așa cum spun colegii din Grecia, atunci mă întreb dacă oare Comisia nu e, eh, intenționează cumva să ne propună nouă tuturor până la urmă o continuare a programului de ajutorare din Grecia. Pe cine să credem? Ευχαριστούμε. Kirios κύριος το λόγο έχει ο κύριος Ζωάο Καλάμπρα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Mulțumesc. acum un membru al Parlamentului Portughez are cuvântul. I have a question, two questions for... Mulțumesc. Două întrebări pentru domnul comisarul Liren. În primul rând, dumneavoastră faceți tot felul de declarații care de fapt nu corespund faptelor, de exemplu în legătură cu pretinsa criză fiscală din Portugalia. Vă rog un comentariu. Cum e posibil ca Comisia Europeană să spună că uh, Portugalia a cheltuit prea mult uh, atunci când în 2008, de fapt, am documentul aici în fața, iunie 2008, prin recomandarea, la recomandarea Comisiei, con, con, Consiliul a conchis că în Portugalia deficitul a fost redus sub 3%. Am avut procedura de deficit excesiv în 2008, O un an mai devreme decât ne-am așteptat. Dat fiind, date fiind aceste fapte, cum puteți spune că în Portugalia e o criză a supracheltuielii? Apoi, în raportele Comisiei Europene, când vedem uh, datele pentru cererea internă, Portugalia era, se afla chiar lângă Germania, uh, țara în care uh, cererea internă a crescut cel mai puțin. Cu aceste, dacă ne gândim la aceste fapte, vă rog să ne spuneți pe ce date vă bazați afirmațiile făcute în legătură cu uh, criza din Portugalia? Principala problema a Portugaliei e creșterea, pentru că nu a prea avut creștere în prima decadă și a fost creșterea ceva mai scăzută decât media europeană. Cum, cum o are o țară săracă cu nevoi puternice în educație, investiții în educație, cercetare și așa mai departe, poate susține creșterea poate avea o creștere susținută în uh, PIB-ul potențial atunci când nu, facem, când nu mai investim, uh, nu mai avem investiții publice, facem reduceri la educație, cercetare, dezvoltare și în mod curios, conform datelor comisiei, chiar departamentului dumneavoastră, potențialul uh, PIB-ului în Portugalia scade. Pe baza acestor date, pe, aș vrea să știu pe ce fapte vă bazați afirmațiile pe care le faceți în legătură cu țara mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum un orator din partea Parlamentului Italian. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri s-a încheiat uh, recoltarea de candidaturi pentru așa numitul oficiu parlamentar pentru buget sau Fiscal Council, cum, se, cum e el cunoscut. În țara noastră a existat o întârziere în numirile pentru acest birou, dar în, pregăti, în momentul eh, de pregătire a regulamentului, mișcarea 5 stele pe care o reprezint eu aici, a mizat pe diverse aspecte, cum ar fi transparența curicumurilor, uh, independența acestui organism și obligația candidaților să își prezinte cazierul judiciar. Uh, doar acest ultim punct a fost acceptat de către Parlament și aș dori să adresez o întrebare domnului comisar Ren și anume cum vede domnia sa rolul acestui organ atât din punct de vedere tehnic cât și politic care sunt datele pe care va trebui să le producă și pe ce parametri se va baza responsabilitatea acestui organism, tocmai pentru a crea un standard pentru a stabili dacă într-adevăr Uniunea Europeană se îndreaptă sau nu spre o redresare din uh, situația de recesiune sau dacă de fiecare dată trebuie să lăsăm această interpretare la latitudinea diversilor comisari care se succed. Ce interpretare putem avea de situația unor țări care au implementat deja acest organism în propriile instituții? Poate cei care sunt mai avansați decât Italia în această instituire acestui Fiscal Council să ne spună ce se poate îmbunătăți în Italia în uh, instituirea acestui oficiu. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnule comisar Reina, aveți cuvântul. Thank you. Thank you for your very pertinent uh, Mulțumesc pentru întrebările foarte pertinente. Încep uh, cu sfârșitul, că mi-aduc aminte mai bine. Ultima întrebare. Deci, uh, întrebarea domnului uh, parlamentar din Italia în legătură cu natura acestor consilii fiscale independente. Da, e o întrebare importantă și e un element esențial al unei supravegheri fiscale eficiente pentru a avea finanțe publice sustenabile pe termen mediu. De fapt, e parte a legislației pachetului de șase măsuri cu guvernanță uh, economică consolidată și apoi acordul fiscal uh, la care s-a ajuns între statele membre. Și dacă ați spus o întrebare foarte directă, și anume ce fel de consilii fiscale sunt recomandate în acest context, vă voi răspunde că de fapt există exemple pe linie cu prevederea tratatului și acordului fiscal Uh, care sunt demne de menționat și cred că dacă eu aș fi parlamentar în un stat membru, uh, aș lua exemplul uh, țărilor de jos cu biroul său central de planificare, care a fost înființat de Jan Timbergen, primul câștigător al unui uh, premiu Nobel pentru economie în 1969 uh, și inițiativa a venit încă din anii 50, dacă mi-aduc eu bine aminte sigur, există posibilitatea de a face niște prognoze independente macroeconomice și un, a unor evaluări fiscale pentru acest organism. Sistemul din uh, țele de jos merge atât de departe încât partidele politice și programele economice ale acestora înainte de alegeri sunt analizate independent de către acest birou. E un semn foarte încurajator Uh, pentru o dezbatere uh, politică rațională în statele noastre membre. Deci, acest birou trebuie să fie independent și uh, să se asigure că face previziuni independente ale evoluțiilor macroeconomice, lucru cu care am avut probleme foarte mari anterior, motiv, unul din motivele pentru care nu am avut niciun fel de supraveghere eficientă în anii trecuți Uh, în momentul în care s-a ajuns la criză, nici în legătură cu dezechilibrele macroeconomice, nici în ce privește politicile fiscale. Deci trebuie să existe uh, aceste consilii fiscale independente, eficiente și e foarte bine că fac uh, evaluări în legătură cu măsurile de consolidare care sunt considerate credibile și convingătoare sau aceste birouri, de fapt, sunt considerate astfel eh, independente și convingătoare. În ce privește întrebarea din Portugalia cu Macro eh, Sunt de acord cu dumneavoastră Uh, metodologia supravegherii fiscale a fost întotdeauna pusă în, în chestiune în țările în care au fost adoptate programe. Eu am fost membru al Parlamentului European și știu că în Parlamentul sesiunile publice ordinea de zi nu contează întotdeauna. Știu că oamenii pun orice fel de întrebări uh, Și nu e nicio problemă, eu încerc să răspund pe cât posibil, dar cred că, da, e important să ne concentrăm și pe supravegherea politicilor fiscale în această sesiune de discuții. Aici m-ați întrebat ce urmează. cred că dacă vorbim de politici fiscale, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare a uh, unui cadru consolidat de uh, supraveghere fiscală și a politicilor fiscale pe care le-am creat în ultimii ani și cred că în viitoare legislație a Parlamentului și Comisiei, în viitorul mandat trebuie să revizuim uh, lucrurile pentru o mai mare simplificare, ca lucrurile acestea să fie mai bine înțelese de public și de membrii Parlamentului și membrii Comisiei Europene de asemenea. Aveți dreptate. O condiție necesară pentru investiții și locuri de muncă e încrederea și am reușit să readucem încrederea în politica europeană în ultimii ani datorită a trei factori. Asta s-a văzut din 2012 când a început redresarea. Primul factor este o mai mare credibilitate a politicilor fiscale ale statelor membre, reflectată în faptul că deficitele fiscale au scăzut de la 7 la 3%. În al doilea rând, acțiunea decisivă a Băncii Centrale Europene pentru a stabiliza finanțele și piețele, mai ales din 2012 și în al treilea rând, Uh, guvernare economică consolidată de care dispunem astăzi în Uniunea Europeană, mai ales în zona euro, care este un cadru solid pentru consolidare cons consistentă a finanțelor publice pe termen mediu și pentru o avansare eficientă a reformelor structurale. Acești factori au schimbat uh, modul în care se face politică și întregul context și climat din Europa din 2012 și până acum. De exemplu, anul trecut, chiar dacă am avut criză politică în multe țări, Uniunea Europeană asta nu a uh, năruit fundațiile uh, Europei. Mr. Galambar. Bun, acum uh, s-a făcut o referire la situația politică din Portugalia. Uh, v-ați referit la natura crizei, deci a spus că în cazul Portugaliei a fost o combinație de uh, creștere înceată și îndatorare publică și privată excesivă, ceea ce a dus la situația în care Portugalia a cerut asistență financiară. domnul Cabrita, doamna Ferreira și alții s-au referit la situația economică. creșterea șomajului e rezultatul al ajustărilor din uh, economia portugheză și al evoluțiilor economice externe a scăzut uh, cererea și probleme pe piețele financiare, dar în absența programului, consecințele sociale ar fi fost mult mai dure. În alte țări, cu presiuni similare uh, asupra piețelor și fără programe de asistență financiară, uh, șomajul a crescut mult mai mult. Deci lupta împotriva șomajului e un obiectiv crucial al programului după cum s-a văzut din diversele programe de reformă a piețelor adoptate, multe, majoritatea dintre, acestor, dintre acestea au fost conveniente cu partenerii sociali. Domnul Cabrita s-a referit la un moment dat la criza care ar fi fost mai dificilă în Portugalia din cauza unei întârzieri în reacția europeană. Eu vreau să spun că uh, și reacția la nivel național a venit prea târziu, pentru că programul portughez a început în vara lui 2011. Îmi amintesc că primele mele discuții cu ministrul de finanțe al Portugaliei din iunie 2010, cu un an mai devreme, în legătură cu un posibil program de ajustări economice, pentru că am văzut că situația economică a Portugaliei se înrăutățește. Eu consider că Portugalia ar trebui să acționeze cât mai repede posibil, fără ca și atunci nu ar mai fi trecut prin acest program de ajustare economice foarte dureros. Ar fi fost mai bine să uh, o facă înainte de 2012, 2011, când a fost pusă cu spatele la zid. Mrs. Ferreira referred to the... Doamna Ferreira s-a referit la mutualizarea, reciprocizarea de urie publice și aici s-a înființat un grup de experți, după cum știți, în acord cu Parlamentul European și Consiliul, care va oferi sprijin pentru fondul de salvare până la sfârșitul lunii martie. Deci încă se lucrează la acest grup. Domnul Pimenov, Pimenovs, are dreptate, am lucrat împreună cu guvernul leton și, într-adevăr, Letonia a hotărât să facă o devaluare internă, nu externă. Eu provin dintr-o țară care are o istorie lungă de devaluare externe și vă pot spune că câteodată e mai bine așa dacă nu există criza financiară, dar din anii 80 situația s-a înrăutățit și de valorile externe nu mai sunt, nu mai constituie niciun fel de cadou. Apoi, eh, pentru că a aderat eh, Letonia la euro, a fost bine că a făcut această devaluare internă și a reușit în ultimii ani să-și redreseze economia. Domnul Careș a referit la responsabilitatea guvernelor și sunt de acord pe deplin cu domnia sa că, de adevăr, e răspunderea statelor membre guvernul și lângă deci, să se asigure că băcile economice și fiscale în statele membre sunt uh, durabile. Sigur, redresarea e încă fragilă, deci trebuie să păstrăm uh, direcția pe care am luat-o pentru a susține competitivitatea, creșterea și ocuparea, trebuie să completăm uh, reformele financiare, să luăm noi inițiative împotriva fragmentării financiare și să avem măsuri bine țintite pentru a combate șomajul, mai ales în rândul tinerilor, așa cum și facem împreună cu statele membre. Din cele mai mari economii ale zonei euro, cele două economii cele mai mari, dacă doresc să aibă o creștere, o bază reală pentru creștere și uh, ocupare în Europa, Germania, va trebui să consolideze în continuare cererea internă și investițiile private și publice, iar Franța intensifica reformele economice pentru a dispune de competitivitate, creștere și ocupare. La fel și Italia, de altfel, și celelalte țări. Aceasta este combinația suplimentară prin care avem uh, susținere pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa și asta a fost recomandarea noastră pentru aceste state membre. Mulțumesc! Doamnă președinte, aș dori să-i spun domnului comisar că a uitat să-mi răspundă la întrebarea mea privind acțiunile de aur și privatizare în țărțile supuse monitorizării. E o chestiune importantă și aș vrea un răspuns. Mulțumesc. It's, uh... Dacă președintele consideră că este, face parte din mandatul de discuții. Dacă a fost o întrebare care a apărut în discuția anterioară, sigur că poate fi uh, văzut aici. Am răspuns la audiere săptămâna trecută la această întrebare deja. Și iată răspunsul pe care l-am dat săptămâna trecută. Răspunderea de a hotărâ în ce privește memorandumul de înțelegere este uh, a statului membru respectiv, a guvernului, a parlamentului <clears throat> și firește în consultare cu partenerii celor trei instituții, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. Deci este hotărârea guvernului și guvernul are dreptul să decidă în această chestiune și are răspunderea pentru această decizie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnule vicepreședinte Ren, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și că veți fi alături de noi și la următoarea sesiune privind aplicarea ciclului semestrului european 2013 și prioritățile pentru 2014. De asemenea, aș dori să-i urez bun venit în numele copreședintelui meu, domnului comisar Laszlo Andor, care va veni imediat, care vine de fapt în acest moment. Philip de Baker va vorbi după aceea, fiind raportorul Comisiei Econ pentru uh, această chestiune și Gutierrez Prezedo, care este raportor uh, privind același subiect sistem uh, semestru, ciclu semestrului european. Puteți cere cuvântul pentru intervenții, pentru întrebări. <clears throat> Și pentru a putea face acest lucru trebuie să completați cardurile pe care le aveți pe pupitrele dumneavoastră. Domnule comisar, vom începe cu dumneavoastră, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte Vreau să vă felicit pentru, cum a spus la punct ordinea de zi a acestei uh, reuniuni, pentru că trebuie să mă mai suportați un timp. Am să încerc uh, să nu repet ce s-a spus mai devreme și să mă concentrez pe prioritățile raportului privind uh, creșterea anuală pentru 2013, 2014 și prioritățile pe termen mediu și lung. În primul rând vreau să spun care este situația economică, care este contextul economic al Europei și vreau să spun că suntem la începutul unui an nou care a adus semne încurajatoare de revenire economică ultimele vânzări uh, de uh, asemenea de, de, de to the long term average uh de obligațiuni irlandeze și portugheze au avut randamente mai scăzute, iar în felul acesta recuperarea, redresarea va fi mai puternică nu pot să spun că s-a terminat criza și pericolul a trecut. Dar, uh, mai ales dacă ne gândim și la șomajul foarte mare dintr-o, dintr-o serie de state membre. Iar uh, pentru a îmbunătăți această cifră a ocupării forței de muncă e nevoie de reforme economice importante. Nu există aici, aici nu ne putem mulțumi cu mai puțin decât atât semestrul european din 2013, care este subiectul discuției de astăzi, ei bine, este al patrulea ciclu și continuă să fie elementul central al uh, încercării noastre de a ajunge la o creștere durabilă și de a crea locuri de muncă. În acest context am să vă spun care sunt uh, prioritățile stabilite de Comisie pentru semestrul european 2014. În primul rând, con- să continuăm să uh, ajungem la consolidarea finanțelor publice în anumite state membre uh, pentru revenirea încrederii și pentru înjumătățirea deficitelor bugetare. Deci trebuie să ne concentrăm uh, pe calitate și pe fiabilitatea măsurilor. Lucrul acesta nu se face prin sporirea impozitelor, ci prin uh, introducerea unor reforme fiscale care să aducă uh, stimulente și să crească perspectiva economică. Lucrul acesta înseamnă de asemenea <clears throat> și alocarea cheltuielilor publice pentru infrastructură, pentru învățământ, pentru sănătate. Trebuie să spunem că, în general, uh, Raportul acesta pe care l-am prezentat uh, acum câteva săptămâni, la sfârșitul anului trecut, menține acea strategie echilibrată pentru creșterea durabilă și pentru crearea de locuri de muncă, ca și înainte. Există însă o deplasare a accentului, mai ales când ne apropiem de această fază de redresare. Și în contextul acesta, punctul al doilea, uh, Uh, înseamnă revenirea la creditare bancară în economie. Uh, fragmentarea încă împiedică firmele să ajungă la finanțarea necesară pentru investiții. În Europa s-au făcut foarte multe, dar nu am încheiat încă reforma financiară pentru a reveni la încrederea totală. Dacă ne gândim la primii ani ai crizei, în incertitudinea privind bilanțurile, uh, astăzi nu, mai, nu se mai referă la activele toxice necunoscute, așa cum era acum câțiva ani, ci uh, se referă la procesul de ajustare economică această revizuire a calității activelor uh, care va avea loc anul acesta trebuie să fie foarte riguroasă, iar procesul complex de realizare a Uniunii Bancare va fi un element cheie al reformei noastre în acest domeniu. Pe termen scurt, creșterea înseamnă și reducerea raportului dintre datorie și PIB. Ne gândim și la testul de rezistență la care sunt supuse băncile și finanțarea, reluarea finanțării pentru IMM-uri, pentru a stimula investiții productive care să pună în mișcare Uniunea Europeană și să ducă la crearea de locuri de muncă și la o creștere durabilă. Vreau să vă atrag atenția și asupra unor propuneri care au fost prezentate de domnul Barnier și de mine privind investițiile pe termen lung în Europa, bazate pe o largă consultare la nivelul părților interesate europene. Avem nevoie și de o susținere a capacității de inovare și trebuie să ne asigurăm că forța de muncă are calificările necesare Trebuie să putem face consecințele sociale ale crizei. Colegul și prietenul meu, Laslo Andor, va intra în detalii pentru că sunt chestiuni foarte importante pentru noi. Uh, șomajul a, s-a stabilizat, dar pe termen lung nivelul de șomaj la nivelul tinerilor este foarte mare, iar riscul de sărăcie este în creștere, deci necesită măsuri uh, urgente. Trebuie să ne concentrăm pe justiția socială care trebuie să fie aliniată la finanțarea publică și, cum spuneam, în sesiunea anterioară e nevoie de un sistem fiscal mai eficient uh, pentru a împiedica evaziunea fiscală și evitarea plătirii taxelor uh, în sensul eficientizării și justeții. Și în al, celea, al cincilea rând, trebuie să monitorizăm administrația publică pentru a spori cooperarea în diversele, între diversele niveluri de autorități, uh, să ajungem la, eu știu, la servicii publice pe internet, să se reducă birocrația uh, și să se ajungă la o disponibilitate de cooperare la nivelul statelor membre cu rezultate pe termen lung. Deci, doamnă președintă, stimați parlamentari, doamnelor și domnilor, o parte esențială a programului nostru pentru ca Uniunea Europeană să meargă înainte uh, și să treacă de la o redresare fragilă la o creștere durabilă și la crearea de locuri de muncă, este să se elimine dezechilibrele care au existat până acum. Dezechilibrele macroeconomice uh, au un rol central în semestrul european și uh, merită atenția noastră și am încredere că și dumneavoastră veți acorda atenție acestei chestiuni în procedurile naționale la nivelul parlamentelor statelor membre. Mecanismul de raportare pentru anul acesta a fost publicat odată cu raportul privind creșterea anuală pe anul trecut. Au fost alese 16 țări pentru a fi analizate mai în detaliu Uh, urmează o analiză în detaliu a acestor 16 țări și credem că este necesar ca să putem hotărâ dacă dezechilibrele există sau nu și ce fel de politici sunt necesare pentru a le corecta. Raportul arată că mai multe state membre fac progrese în ce privește reducerea deficitului de concurent și uh, să, pentru a răsturna pierderile, cum ar fi Spania și Irlanda, totuși e nevoie de mai multe eforturi uh, din privința țărilor cu excedent uh, pentru a susține procesul de reechilibrare al economiei europene. Nu se pune problema uh, stăvilirii competitivității, ci se pune problema identificării dacă țările cu excedent uh, Uh, acolo se pune problema, eu știu, a unor căderi ale pieții sau eșecuri ale pieții, iar zona euro în întregime trebuie să devină mai competitivă în comparație cu restul lumii. În felul acesta să putem ajunge la o creștere durabilă și la un nivel înalt de ocupare a forței de muncă în Europa. Vă pot spune că noi, Comisia, vom prezenta această uh, Uh, revizuire uh, în, uh, cu, multe, cu multe detalii, probabil în martie anul acesta. Deci voi spune în încheiere, doamnelor și domnilor, că semestrul european 2014 a pornit bine, deși s-au făcut foarte multe lucruri în Europa pentru a reforma economiile și societățile, administrația publică, și constatăm o, uh, faptul că redresarea economică câștigă teren, mai e nevoie în continuare de multe acțiuni, de multe politici puse în aplicare, iar succesul semestrului european uh, se va vedea în promovarea reformelor economice care vor îndepărta Europa de această redresare fragilă și o vor îndrepta către creștere durabilă și crearea de locuri de muncă considerăm că atât parlamentele europene cât și parlamentele naționale pot juca și trebuie să joace, după părerea mea, un rol central și mult mai amplu în acest sens. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre de astăzi pe marginea acestei chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dau acum cuvântul domnului Laszlo Andor pentru 10 minute. <clears throat> Uh, Doamnelor și domnilor, cel de-al patrulea semestru european se desfășoară într-o perioadă în care economia europeană dă anumite semne de redresare. Dar așa cum a explicat și vicepreședintele Comisiei Rehn. Această redresare este modestă și inegală între statele membre ale Uniunii Europene. Șomajul s-a stabilizat la aproximativ 26,6 milioane um, de oameni dar nu există semne că există acum uh, rețele convingătoare de creare a locurilor de muncă. Sigur că noi trebuie să vedem care este evoluția șomajului în, următor, în ultimii cinci ani, iar șomajul în rândul tinerilor este o preocupare. Pragul de sărăcie a crescut, inegalitățile sociale au crescut. Oricum, șomajul și uh, sărăcia nu uh, au crescut uh, la mod egal există diferențe între statele membre, printre cele care formează nucleul european și cele care se află în zonele marginașe. Astăzi, Comisia și-a publicat revizuirea anuală în ce privește evoluțiile piața locurilor de muncă din Europa, care analizează toate aceste provocări în detaliu. Dați-mi voie să vă prezint uh, pe scurt elementele esențiale ale acestei politici în baza acestui document, ca și în ce privește raportul comun uh, pe care Comisia îl va publica în noiembrie ca parte a pachetului uh, de creștere anuală rata uh, șomajului a scăzut în ultimul an, cu excepția unei categorii, care este cea a lucrătorilor mai vârstnici uh, numărul uh, locurilor de muncă vacante nu s-a schimbat. Asta indică că nu există posibilitatea să rezolvăm problema lipsei locurilor de muncă dacă nu există investiții serioase în acest domeniu. Iar în ce privește pierderea locului de muncă, iarăși nu a existat o distribuție echitabilă. Există aici persoane care veneau din state terțe eh, și care au fost deosebit de afectați. Fragmentarea pieței de lucru rămâne o problemă. Există uh, acum o trecere de la forme de muncă mai puțin protejate la unele care sunt mai bine protejate. De asemenea, există o rată a necesității de locuri de muncă, persoane care se află în uh, forme de pregătire. Uh, aici uh, rata scade ușor. Eh, sigur că este nevoie de eh, competențe necesare și că eh, riscul de a nu găsi un loc de muncă este mai mare pentru cei care sunt mai slab pregătiți. Evoluțiile regionale, de asemenea, sunt analizate, trebuie să se țină seama de necesitățile fiecarei țări cererea de locuri uh, de muncă, uh, pe de altă parte, este afectată de impozitarea forței de muncă destul de ridicate în anumite state membre. Uh, oricum, progresele înregistrate au fost lente și situația celor care nu au găsit locuri de muncă, probabil că nu se va îmbunătăți dacă guvernele nu vor interveni substanțial pentru a redresa această situație. În ce privește evoluțiile sociale din Europa, este examinată uh, și fenomenul uh, sărăciei din Europa, care se află în atenția noastră. Și se constată că uh, unul din trei europeni uh, uh, care trăiește în clipa de față sub pragul sărăciei reușește în, pe parcursul unui an să depășească această situație și în acest scop este absolut necesar să găsească un loc de muncă, dar acest lucru nu este suficient, pentru că a găsi un loc de muncă nu rezolvă problema depășirii uh, situației de sărăcie decât în jumătate din situații, pentru că depinde și de numărul de ore de muncă și de uh, nivelul de salarizare. De asemenea, trebuie să se țină seama de situația partenerului de viață. De aceea noi nu putem spune că găsirea unui loc de muncă în mod automat îmbunătățește standardul de viață. Acest lucru are implicații importante, atât în ce privește în legătură cu ceea ce putem noi aștepta de la redresarea economică. De fapt, nu este suficientă rezolvarea problemelor legate de șomaj pentru a depăși și situația de uh, sărăcie. Pentru că există de, de aici uh, uh, practic o polarizare între cei cu venituri mici și cei cu venituri mari sau cei care lucrează part-time și cei care un, au un program integral de muncă. Trebuie să ne gândim și la accesibilitatea și la caracterul noilor uh, Uh, locuri de muncă, pentru a putea vorbi și de uh, o îmbogățire a pieții, a ofertei de piață și a joburilor decente. De asemenea, trebuie să vedem uh, câte uh, gospodării sunt, cu, câte familii cu persoane care au găsit un loc de muncă. Există din acest punct de vedere un barometru al indicatorilor sociali și pentru prima dată în 2014 avem un asemenea raport comun în ce privește situația uh, forței de muncă care va constitui un instrument nou pentru a identifica problemele sociale majore care pot să ducă până la urmă la buna funcționare a Uniunii Monetare și Financiare. Există cinci indicatori, șomajul, după aceea șomajul în rândul tinerilor, numărul tinerilor care sunt implicați în o pregătire profesională, și, de asemenea, care sunt veniturile uh, gospodărilor și procentajul populației care are locuri de muncă, dar se află uh, apropie de uh, pragul sărăciei. Acest barometru ne permite să analizăm situațiile din toate statele membre și, în mod special, din zona euro. În ce privește situația din sudul Europei, ehm, șomajul eh, eh, constituie o situație de eh, criză. Sigur că mai multe state au fost afectate și că în felul acesta și credibilitatea a scăzut. Există probleme mari legate de tinerii care nu au locuri de muncă și tinerii care se află în pregătire și ca atare în perspectivă vor necesita un loc de muncă. De asemenea, există inegalități în ce privește situația familiilor. A crescut uh, și uh, sărăcia în zonele periferice Um, din uh, zona euro. După publicarea acestor rezultate în decembrie, trebuie să valorificăm acest instrument în cadrul semestrului european. Împreună cu toate părțile interesate și statele membre, colaborăm pentru a, ca în sistemul de uh, guvernanță să se țină seama de Uh, acești indicatori și de asemenea există și formularea unor recomandări specifice pentru fiecare țară în parte. Dați-mi voie să um, mă refer la principalele priorități pe care le-am identificat în domeniul social pentru anul 2014. Provocările sunt în mare similare cu cele de anul trecut, chiar dacă în anumite cazuri sunt poate mai acute iar prioritățile, de asemenea, se regăsesc în această analiză de creștere anuală. Este crucială implementarea reformelor care trebuie să fie urgentată, trebuie să existe o mai intensă susținere a reorientării persoanelor fără un loc de muncă pentru ca ele să poată să uh, se angajeze. De asemenea, o politică specifică pentru problemele tinerilor trebuie să fie elaborată. Statele uh, membre trebuie să întreprindă mai mult în acest domeniu domeniu. Iar în ce privește sistemul de uh, impozitare pentru uh, activitățile care sunt uh, prost plătite uh, uh, înseamnă uh, necesitatea de reducere, pentru că există de asemenea probleme legate de pensionări și de uh, gospodăriile în care veniturile sunt foarte scăzute. Diferite state se află în situații diferite, dar la modul general uh, inflația a afectat în principal salariile mici și ca atare este necesar ca salariile acestea să crească, mai ales acolo unde economia um, a repornit. Este um, important să susținem în pregătirea forței de muncă, mai ales în uh, anumite sectoare care uh, se pot dezvolta, ca de pildă în economia digitală. Este foarte important ca participarea tinerilor la piața muncii uh, să poată să fie îmbunătățită, inclusiv a celor care sunt șomeri pe termen lung și de asemenea a migranților. Este important uh, să susținem uh, piața muncii, să includem uh, adaptabilitatea lucrătorilor și companiilor la schimbare, trebuie să stimulăm mobilitatea, iar aceasta este o propunere a Comisiei în ce privește EURES și de asemenea trebuie să împiedicăm o segmentare a locului de muncă, trebuie să sporim securitatea locurilor de muncă. Iar în ce privește preocupările pe termen lung, este important să îmbunătățim educația și uh, dezvoltarea de competențe ale lucrătorilor. Pentru uh, a atinge obiectivele Europa 2020, politicile sociale trebuie să fie modernizate. Este nevoie de o combinare a reformelor structurale, o mai mare eficacitate și eficiență. Este nevoie de investiții în domeniul social. În ce privește îmbunătățirea capitalului uman și a prevederilor sociale, Trebuie să avem în vedere și accesul la protecție socială și la beneficii sociale. În final, vreau să-mi exprim speranța Comisiei că anul 2014 semestrul european va implica partenerii sociali mai serios pe plan comunitar, pe plan național, pentru implementarea reformelor structurale și pentru alte eh, politici care să stimuleze piața muncii. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, domnule comisar Andor și l-aș invita acum pe Filip de Bagă, raportor pe această temă în Comisia Econ să ne facă o scurtă prezentare. For your uh, introduction. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru introducerea. Îmi face și mie mare plăcere să vă uh, întâmpin cu pe toți la Parlamentul European. Sunt raportor, într-adevăr, așa cum a spus doamna președinte, în fiecare an la Parlamentul European. Uh, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale are obi au obiceiul de a face un raport comun în legătură cu recomandările și previziunile întocmite de Comisia Europeană parte și acesta unui proces uh, mai uh, larg, uh, care este încă în curs de desfășurare în legătură cu responsabilitatea democratică și în instituțiile europene. Uh, mi s-a cerut să vă fac o prezentare rapidă a câtorva elemente de care am ținut cont uh, la Comisia Econ privitoare la uh, raportul pentru creștere anuală 2014. După cum s-a menționat deja aici, de mai mulți antevorbitori, am văzut primele semnele unei fragile și lente redresări, dar cred că acesta este un motiv de optimism, pentru că uh, măcar politicile care au fost implementate la nivel european, că am discutat deja acele six-pack și two-pack, dar și multe reforme structurale implementate la nivel național, ne-au permis măcar să ieșim din discuția despre o eurozonă care s-ar prăbuși, țări care ar ieși din zona euro. Măcar, iată, avem din nou un început, un reînceput de stabilitate economică în Europa și cred că e un mare pas înainte. Oare înseamnă asta că toate sunt bune și frumoase și roz? Nu. Cred că în raportul meu am identificat uh, mai multe probleme pe care încă trebuie să le rezolvăm. Una dintre ele ar fi întrebarea cum vom uh, impulsiona economia, cum vom spori competitivitatea economiei europene și economiilor naționale, mai ales într-o economie globală în schimbare. Factor foarte important pentru a putea avea creștere, să, creăm noi locuri de muncă și să ne asigurăm că economia crește din nou. Pe de o parte, sigur că există discuția în legătură cu costurile muncii, care trebuie aliniate cu proactivitatea, care a fost un proces foarte uh, greu în multe state membre, dar raportul meu identifică și reformele structurale sustenabile care trebuie implementate pentru a continua creșterea economică. Da, acestea nu se pot face fără investiții suplimentare, atât publice cât și private, cercetare, dezvoltare, dar mai ales, după cum a spus deja domnul Andor, și în uh, educație și cunoștințe. Aici încă mai avem multe de făcut pentru ca cererea de astăzi de pe piața muncii să fie aliniată la uh, ceea ce avem uh, disponibil și cum am putea face această tranziție, tranziție mult mai lină. Avem o listă întreagă cu lucruri care trebuie făcute la nivel european și național am identificat la nivel european uh, niște priorități cheie pentru a putea completa Uniunea Economică și Monetară. Am avut un mare pas înainte, de exemplu cu Uniunea Bancară, uh, rolul BCE, care a ajutat la stabilizarea sistemului financiar, dar sigur e doar un început și mai sunt multe de făcut. Trebuie ca și sistemul bancar să fie stabilizat ca să poată reîncepe să, finan... reîncepe să financeze economia reală. Fragmentarea pe care o vedem astăzi este o nouă problemă, trebuie combătută la nivel financiar și economic, deci completarea pieței interne va fi o prioritate cheie pentru viitorul mandat și pentru uh, Comisia nouă și pentru nou Parlament European. Vă cum s-a spus deja de către domnul comisar Andor, uh, Eh, trebuie să întrebăm cum ne vom asigura că vor funcționa piețele muncii în mod mai eficient, nu doar în statele membre, ci și în, între statele membre, ca să avem o abordare pozitivă și față de imigrație, emigrație și mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană. Pentru statele membre, sigur că mai uh, sunt multe provocări identificate în raportul meu. În, președinte, întrerupe, puteți vorbi mai rar, vă rog. Da. Uh, Uh, există deficite în multe state membre, spune vorbitorul. Uh, cum s-a spus, a crescut la 90% din PIB, ceea ce îngreunează creșterea și pune o povară excesivă pe umerii generațiilor viitoare și trebuie să fim foarte atenți, să avem mare grijă să vedem cum rezolvăm această problemă. După cum domnul comisar Ren a spus deja, am avut această consolidare fiscală pentru creștere, care va fi necesară în continuare pe viitor, pentru a ne asigura că sistemul rămâne stabil, dar am identificat multe alte priorități care trebuie urmate și la nivel uh, național, reforma structurală, fundamentală a sistemului de pensiuni, a pieței muncii, toate acestea trebuie duse la bun sfârșit, dar și simplificarea sistemelor uh, uh, fiscale, lupta împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale, dar și la nivel de state membre trebuie să ne asigurăm că uh, investițiile pe termen lung vor crește în educație, în cercetare, dezvoltare, ci și în eficiența energetică. Una din principalele probleme care le vedem azi e această fragmentare a sistemului financiar la nivel european, consecința căruia este că vedem că nu e destulă finanțare sau acces la finanțare pentru IMM-uri, una din principalele probleme, dacă știm că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene, dacă ele nu au acces la finanțare, fie prin uh, bănci prin, sau fie piețe de capital, e o problemă care trebuie rezolvată la nivel european și național. În concluzie, menționez în raport și cred că e o mare parte a motivului pentru care organizăm întâlnirea de azi. Pe de o parte, responsabilitatea pe care trebuie să-și o asume statele membre în implementarea recomandărilor făcute la nivel european. În același timp, asta trebuie echilibrat cu răspundere democratică și procesul descris în semestru, six-pack, two-pack, sunt lucruri noi suntem la uh, debutul unei dezbateri la nivel european și național pentru a vedea cum putem uh, consolida responsabilitatea democratică a întregului proces. Uh, am auzit în ultimele zile multe sugestii de calitate, să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile și de responsabilitatea democratică, spune raportul meu, că va fi crucială dacă vrem să convingem pe oameni că întreprindem măsuri necesare, deși uneori dureroase, pentru a avea din nou locuri de muncă și creștere economică pe termen mediu și lung. Sunt unele din elementele pe care le examinăm în raportul meu și acum aștept uh, cu interes întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule De Bacher, pentru o prezentare excelentă. Domnul Gutierrez, raportor pentru Comisia pentru Ocupare dar l-aș ruga să nu depășească timpul de vorbire și anume 4 minute. Sí, buenas tardes. Gracias. Mulțumesc. Uh, bună ziua. În primul rând, uh, să vă rog să mă scuzați pentru că tocmai negociem amendamentele de compromis pentru raport uh, cu toate grupurile. În primul rând, ce se întâmplă în acest moment în Uniunea Europeană sau mai bine zis, unde e centrul dezbaterii politice în Comisia Ample pentru ocupare. Ca să spunem lucrurilor uh, pe nume, foarte simplu, unii membri ai Comisiei Europene, unele state și chiar unii parlamentari uh, proclamă că a sosit redresarea și e adevărat că avem unele date pozitive ca să se poată vorbi de așa ceva. Între timp, alții, printre care și subsemnatul, nu spun că nu există o anumită redresare, însă ă, spunem că deciziile luate au două efecte. Cresc diferențele între state membre economice și sociale și cresc ă, inegalitățile între cetățeni. În mod mai ă, grafic spus, pentru ca departamentul domnului Ren să poată vorbi de redresare și să sublinieze toate datele pozitive, deficitul, prime de risc și așa mai departe, s-a sacrificat majoritatea obiectivelor sociale și de ocupare uh, de care e responsabil domnul Andor. Și nu trebuie să ne forțăm văzând uh, independent doar familia sau separat doar familia politică sau statul nostru, e că rezolvăm, uh, dacă legăm chestiunile naționale cu cele macroeconomice, că dacă nu, ele vor reveni și vor condiționa și macroeconomia. Și în acest context de la Comisia de Ocupare am identificat patru idei principale în raportul nostru. În primul rând, cum spunea și domnul de Bacăr, o critică pentru că lipsește o angajamentul Comisiei Europene și a statelor membre cu recomandările pe care le realizează Parlamentul European, mai ales cele adoptate față de uh, ocupare și chestiuni sociale. Una din principalele preocupări, încă de la începutul procesului, e legitimitatea democratică, cea care trebuie compensa, să compenseze o preferință națională. Uh, Uh, și e un obiectiv uh, care se obține prin codecizie. Avem pentru asta trei idei principale. În primul rând să avansăm, să facem progrese pentru un acord interinstituțional la nivel european, Parlament, Consiliu, uh, Comisie pentru, pe calea codeciziei, apoi să garantăm că statele membre uh, când își elaborează planele naționale, planurile naționale de uh, reformă și planul de stabilitate și convergență, să dezbată în primul rând aceste planuri în Parlamentul Național înainte de a-l trimite la Comisia Europeană și să se garanteze și dialogul social la elaborarea acestora și uh, am sugerat ca înaintea reuniunilor Consiliului European, cum se întâmplă cu Ecofinul, să se reunească miniștrii europeni pentru ocupare și afaceri sociale. Cea a doua idee Uh, bun, într-adevăr există unele rezultate pozitive, mai ales în ce privește sectorul extern, dar asta nu trebuie să ascundă o realitate a unei redresări mai lente decât cea pronosticată și o redresare mai ales care, după cum s-a spus, uh, accentuează diferențele sociale și uh, inegalitățile dintre cetățeni. Trebuie spus că încă astăzi unul din cinci tineri europeni e în șomaj, în condiții complet precare Uh, că crește excluziunea socială de trei ori și crește uh, și diferența dintre uh, cei care câștigă mai mult și mai puțin. S-a distrus stabilitatea unei clase medii care era consolidată în Europa. O a treia idee. Suntem de acord că nu putem să ne culcăm pe lauri, trebuie să continuăm reformele ca să fim mai competitivi, însă subliniem acum că strategia noastră de mai multă competitivitate nu se poate baza exclusiv sau majoritar pe o devaluare internă a costurilor salariare, din trei motive. În primul rând, pentru că eh, cetățenii au sentimentul că se iese injust din criză. Lucrătorii își pierd munca sau pierd o parte importantă a salariului. În al doilea rând, că, pentru că sunt alternative uh, uh, pentru competitivitatea în Uniunea Europeană, cum s-a demonstrat în, în unele țări. De exemplu, vedeți care sunt clasa, este clasamentul țărilor competitive din lume, care țări europene sunt acolo și ce modele sociale și de muncă au. De aceea, în raport, propunem un pact european de investiții productive care să stimuleze creșterea și ocuparea cu securitate, flexibilitate, să lege salariul de productivitate, dar fiind uh, conștienți că există o relație și între mai multă productivitate și mai bune condiții de muncă. De exemplu, astăzi în uh, mass media se spune Comisia Europeană a tras un semnal de alarmă că în Spania astăzi un loc de muncă nu înseamnă că se și iese din sărăcie o dată care trebuie să ne facem să, care trebuie să ne dea de gândit, nu doar în legătură cu strategiile economice, ci și în legătură cu consecințele sociale ale acestora și care e modelul social pe care dorim să-l apărăm. Și, în ultimul rând, trebuie să fim conștienți că efectele negative pe care le au o reducere a salariilor în legătură cu uh, cererea internă ne-ar face mai dependenți economic de alte țări, de țări terțe. Așadar, ne-ar face mai vulnerabili e, uh, și nu am avea o creștere economică durabilă. Și în ultimul rând, cerem o strategie mult mai ambițioasă pentru crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineri, cu o mai bună utilizare a fondurilor europene, dorim o reducere a garanției pentru uh, ocuparea tinerilor în cadrul financiar multianual, mai multă flexibilitate ca statele membre să destineze mai multe fonduri pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri, de exemplu, cu propunerea Guvernului Spaniol, să excludem de la, din deficit uh, investițiile pentru uh, ocuparea tinerilor și să facilităm mobilitatea în Europeană și să garantăm mobilitatea drepturilor sociale. Uh, că mulți tineri acum sunt obligați să-și folosească propriile țări în beneficiul altor țări europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gutierrez! Dăm acum cuvântul colegilor pentru a pune întrebări. Sunt patru colegi, apoi cei doi comisari eh, vor putea răspunde și a doua rundă de întrebări. Domnul Filip Marini, președintele Comisiei Economice a Senatului francez. President... Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, asocierea parlamentelor naționale la semestrul european este, după părerea mea, o decepție. Și dacă față de anul trecut la Bruxelles, reuniunea de mâine dintre mai multe comisii ne permite să ne referim la niște teme precise și fără îndoială să avem și niște schimburi reale, trebuie să spunem că această reuniune uh, este regizată de principalii uh, europeni care vorbesc limbajul politic corect. La Vilnius uh, am fost și mi-a făcut plăcere la începutul semestrului anterior. Și după părerea mea, ce se întâmplă acum este un regres față de Vilnius. La Vilnius se prevăzuse că vom pune la punct un regulament de desemnare a unui grup de lucru care să specifice rolul pe care îl au parlamentele naționale uh, și cum pot realmente parlamentarii să se acceeze la ceva dacă le scapă ordinea de zi, dacă nu există secretariat, dacă nu există raportor și dacă totul se întâmplă ca și când informațiile europene ar veni întotdeauna dintr-un punct de vedere pe care îl auzim uh, de multe ori la nivelul electoratului nostru și mai ales acum, într-un moment în care ne apropiem de uh, alegerile europarlamentare. Deci vă fac apel la dumneavoastră, domnilor comisari, să mergeți mai departe și să dați dovadă de încredere față de parlamentele naționale, pentru că rolul parlamentelor naționale, fie că vrem, fie nu, va fi crucial pentru punerea în aplicare a Uniunii Economice și Monetare. Domnule Marini, suntem de acord cu concluziile dumneavoastră. Totuși, trebuie să vă spun că această chestiune pe care o aduceți uh, în discuție a fost abordată în sesiunea precedentă. Și am anunțat că președinția elenă va începe consultări și chestiunea procedurii va fi reglată în timpul președinției italiene. Așa că vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Το λόγο έχει Mulțumesc, domnul uh, Dregalavski din Parlamentul Polonez. Două minute. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Polonia uh, este supusă unei supravegheri economice strânse, iar ideea semestrului european, care introduce anumite mecanisme de îmbunătățire a finanțelor publice este importantă. Parlamentul polonez consideră că introducerea semestrului european permite o evaluare mai obiectivă a stării economiei poloneze și a direcției în care merge economia și în care merg și chestiunile sociale. Apreciem abordarea flexibilă a Comisiei Europene care uh, emite recomandări, dar în același timp ascultă și propunerile care vin din partea statelor membre, inclusiv Polonia și își adaptează recomandările. Este o practică foarte bună și sper că va avea rezultate foarte bune. Semestrul european a dus la faptul că discuțiile din Parlamentul Euro- polonez, care au fost foarte aprinse, sunt acum mai orientate către conținut și este o evoluție pozitivă. Dar aș vrea să vă spun acum care sunt obstacolele pentru atingerea obiectivelor semestrului european. Considerăm că în foarte multe cazuri politica inco- economică incoerentă a Uniunii Europene și mă refer aici la ce fac Comisia Europeană și Parlamentul European pentru că de foarte multe ori uh, reacțiile acestor instituții sunt foarte lente față de modificările din economia globală. De exemplu, împotriva bunului simț, uh, favorizați surse de energie foarte scumpe, spre deosebire de Statele Unite pe de altă parte, este foarte greu pentru statele membre să mențină un echilibru între investițiile publice și cheltuielile publice. Și aș dori să spun în încheiere că e foarte greu să menținem aceeași abordare europeană această abordare de piață comună când ciclurile economice ale statelor membre depind de datele alegerilor naționale, pentru că în timpul unei campanii electorale politicienii sunt mai înclinați să vină cu sloganuri populiste și să nu se concentreze pe reforme. Mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul domnul Vincente Martinez din Parlamentul Spaniol. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spania și Parlamentul Spaniol sunt în totalitate de acord și ne simțim bine reprezentați de uh, prioritățile fixate în, în Spania. Noi credem că ne-am uh, am cooperat bine cu Europa în acești doi ani, ceea ce ne-a permis să corectăm direcția pe care o apucase economia spaniolă. Totuși, trebuie să spun că în momentul în care vorbim de prioritățile Uniunii Europene, vorbim de obicei de măsuri drăguțe care se aplică pentru toate și pentru toți. Totuși, multe recomandări, nu ale Parlamentului European, ci ale Comisiei Europene, se referă doar la unele țări și nu se aplică tuturor statelor. Așa încât în momentul în care discutăm la parlamentele naționale măsurile pozitive, guvernul și le atribuie sie și iar când măsurile sunt neplăcute, atunci se spune că sunt impuse de Bruxelles. Și într-o manieră foarte specifică pentru țara respectivă ceea ce contribuie la uh, lipsa de încredere și de afecțiune a cetățenilor față de Uniunea Europeană. Vreau să semnalez uh, modul în care Uniunea Europeană supraveghează politicile economice ale statelor membre. Ce face o țară influențează toate stările. Trebuie ca între priorități să se include ideea că măsurile trebuie să fie aceleași pentru toți, pentru toate statele, să fie aplicabile tuturor și să fie și tot să-și asume răspunderea. Cred că nu se pune problema unei acceptări comunitare, uh, iar unii cetățeni să, spun, să creadă că unii sunt măsurați cu alte unități în măsură decât alții. Lucrul acesta ar trebui să fie menționat în agenda europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aceasta este prima serie de intervenții și acum o să-i dăm uh, uh, cuvântul domnului uh, unui reprezentant al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Uniunea economică și monetară trebuie să fie în centrul guvernanței economice și s-a creat o, asociație, o situație socială explozivă în uh, Uniune. Distanța dintre nord și sud crește, inegalitățile sociale se agravează, șomajul și șomajul tinerilor au depășit orice precedent. Șomajul tinerilor a, în țara noastră a mers dincolo de 25%, și suntem amenințați de acest uh, fenomen. Cheltuielile sociale scad, iar contribuabilii sunt supuși din ce în ce mai mult unor sarcini fiscale foarte mari, unor poveri fiscale. Veniturile au fost reduse mai ales din cauza fragmentării piețelor uh, muncii munca nu mai protejează față de sărăcie. Lucrătorii săraci sunt din ce în ce mai mulți, iar politicile macroeconomice nu vor fi eficiente atâta vreme cât n-au conținut social și nu au perspective de creștere. Deci, un pact social puternic pentru Europa ar trebui să devină obiectivul nostru un obiectiv cu o creștere fără uh, excluziune pe baza modelului european. Iar pe baza concluziilor raportului privind ocuparea forței de muncă vreau să vă întreb următoarele. În recomandările specifice fiecarei țări, cum vom ajunge la un echilibru între dimensiunea socială și cea economică? Întrebarea a doua, veți prevedea măsuri speciale pentru țări precum Grecia, care aplică programe de reformă economică și care riscă să fie excluse din obiectivele Uniunii Europene pentru 2020. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Oliren și îl rog să răspundă cât mai succint cu putință. Aveți trei minute, domnule comisar. Kiitoksia puheenjohtaja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 mielestäni aivan oikein kiinnititte huomiota näihin kasvun esteisiin joita meidän tulee kyetä poistamaan erityisesti viimeistelemällä pankkisektorin remontti ja toteuttamalla. Să facem o reformă a sectorului bancar, o asemenea uniune bancară poate să creeze un sector credibil, un sector sănătos care se ocupă de sarcina pe care o are în față, adică uh, de uniunea bancară uh, necesară pentru creștere și pentru ocuparea forței de muncă. Domnul Marini uh, a venit cu niște puncte de vedere legate de procedură și în ceea ce privește cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. Vreau să subliniez faptul că parlamentele naționale au dreptul să invite pe reprezentanții Comisiei, pe reprezentanții Colegiului Comisarilor în ciclul semestrului european și, de asemenea, mă bucură faptul că uh, am făcut uh, multe vizite la parlamentele naționale pentru uh, Uh, a vedea cum stau lucrurile și cum sunt puse în aplicare măsurile uh, propuse de noi, care sunt perspectivele de viitor pentru economia europeană. Iar în încheiere, uh, aveți dreptate când spuneați că este foarte important să ne concentrăm pe recomandările specifice fiecărui stat membru în parte. Lucrul acesta s-a făcut la Ecofin, s-a făcut la reuniunea Ecofin când am examinat raportul anual de creștere uh, Adică, uh, de foarte multe ori am avut discuții foarte vii apropo de ce au făcut statele membre. Este foarte important pentru Comisie să putem uh, merge împreună cu statele membre pentru a realiza obiectivele politicii economice și pentru a duce cu bine cu, la sfârșit reformele economice care garantează durabilitatea economiei. Și acum îi dau cuvântul colegului meu, Laslo Andor. Domnule Andor, aveți cuvântul și aveți și dumneavoastră trei minute. Vă mulțumesc foarte mult. În aceste trei minute vreau să mă concentrez pe câteva aspecte și voi începe prin a accentua importanța uh, Uh, cooperării cu parlamentelor naționale. Am avut posibilitatea să mă duc uh, în vizită la câteva dintre ele, Finlanda, Portugalia, Grecia, Olanda și în săptămânile care urmează mă voi duce la Bundestag ca și la adunarea națională în Franța și discuțiile acestea au un impact foarte mare asupra fiecărei țări și asupra modului în care este evaluată fiecare țară în parte. Pentru că ceea ce primim noi în timpul acestui dialog este foarte important. Sper că veți analiza uh, aceste recomandări specifice fiecărei țări făcute anul trecut și uh, veți vedea cum arată și ciclul semestrului european următor. Vom încerca, bineînțeles, ca analiza și uh, recomandările să fie specifice fiecarei țări. Uh, în ce privește garanția pentru tineri, de exemplu, a fost menționată aici. Aceasta este un instrument important și se bazează pe nivelul șomajului tinerilor din Europa, din fiecare țară în parte. Și de asemenea pornește de la experiența existentă a fiecărei țări în parte de a susține ocuparea tinerilor folosind instrumentele financiare ale Uniunii Europene, în special Fondul Social European. Deci, aspectul acesta a fost inclus în ultimul ciclu și vom reveni spre uh, mai târziu pe parcursul anului 2014 și vom evalua modul în care este pusă în aplicare garanția pentru tineri. Majoritatea țărilor au un plan de punere în aplicare a acestei uh, garanții, toate țările care au dreptul să folosească acest nou instrument financiar. De asemenea, uh, țările care au o populație Roma foarte mare au primit anul trecut recomandări specifice pentru prima dată pentru că era o chestiune importantă. Trebuia să ne asigurăm că există susținere politică și încurajare pentru a continua cu programele de integrare care trebuie să fie susținute și pot fi susținute de instrumentele financiare ale Uniunii Europene, nu numai Fondul Social European, dar și fondurile de dezvoltare regională Programele acestea cred că vor juca un rol foarte important pentru a face progrese și pentru a combate șomajul și sărăcia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și trecem acum la întrebările din partea uh, invitaților, din partea Senatului Țărilor de Jos. Următoarea intervenție pentru două minute. Stimate domnule președinte, vorbesc uh, în calitate de raportor uh, pentru semestrul european în uh, Camera Reprezentanților din țările de jos și în ce privește conferința interparlamentară, noi ne dorim să schimbăm cele mai bune practici dintre statele membre. Cred că ar fi mai bine decât să vorbim despre procedurile din cadrul semestrului european. Eh, țările de jos au făcut o recomandare privind reforma în sistemul de pensionare și noi avem o lungă tradiție în ce privește economisirea pentru pensie. Este clar că pensiile trebuie să fie eh, durabile în țările de jos, noi acum încercăm să eh, corelăm vârsta de pensionare cu speranța de viață. Începând cu 65 de ani, se prelungește vârsta de pensionare cu câte 3 luni pentru cei care au plătit integral contribuțiile de pensionare. În același timp însă mizăm și pe aspectele de solidaritate pentru ca și tinerii să poată să aibă o contribuție pentru propriile pensii și nu doar să plătească pentru cei care sunt pensionari astăzi. L-aș întreba pe domnul Andor care va fi metoda pe care o vor stimula în ce privește îmbătrânirea populației pe care o constatăm acum. În calitate de raportoare pentru semestrul european, aș vrea să fac un uh, apel la toți uh, parlamentarii din statele membre pentru a folosi această conferință pentru a uh, face contacte, pentru a învăța unii de la alții în ce privește eforturile și soluțiile în cadrul semestrului european. Mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. Mă rog, reprezentant al Spaniei. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare o foaie de parcurs, uh, o agendă prea puțin ambițioasă. Pentru că nu trebuie să uh, uităm că statisticile din 2012 au fost uh, foarte negative. Să, să vedem ce este realitate și ce este teorie. Eu cred că sunt două teme cruciale. Uh, cererea și oferta. În ce privește cererea, reforma fiscală, lupta împotriva fraudei, evaziunii fiscale. Uh, foarte important uh, să stabilizăm, uh, foarte importantă pentru a stabiliza datoria, deficitul și uh, pentru a relansa statul bunăstării. 2014 sună foarte important aici, multe directive europene trebuie revizuite, este un impuls internațional important, începând cu uh, inițiativa domnului președinte Obama, uh, impulsuri din partea OCDE, totuși cred că instituțiile europene, cred eu, acționează prea lent și, nu, și foarte puțin proactiv. Pot să dau un exemplu. Întârzierea directivei uh, fiscalitate. Deci 2014 este foarte important pentru revizuirea acestei directive. Uh, cu spălarea banilor uh, și economia digitală și impozitarea acesteia ar fi o primă directivă a fiscalității, a impozitării economiei digitale. Deci nu prea, e, nu prea dă dovadă Uniunea Europeană de mare ambiție și mi se pare că e un element crucial al societății europene. Al doilea rând, uh, oferta practic banii băncilor nu ajung în economia reală, nu ajung la firme. De ce? Domnilor comisari, oare nu pentru că designul, proiectul politicii monetare nu este cel corect? Nu sunt stimuli, nu, nu sunt stimulente. Ce schimbări ar trebui să se producă în politica monetară ca într-adevăr să ajungă banii băncilor în economia reală? Mulțumesc, domnule președinte. Daniel Mulțumesc. Iar acum o intervenție din partea Adunării Naționale a Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar Andor și raportorilor, pentru că dimensiunea socială trebuie să fie prezentă de-a lungul întregului semestru european și nu eh, doar în momentele în care se examinează anual creșterea. Și aș vrea să vă spun că adunarea națională a Franței uh, uh, este întotdeauna bucuroasă când comisarii răspund la invitația noastră, dar nu este cazul domnului comisar Oliren. Eu cred că uh, trebuie să folosim acel tablou de bord social ca instrument de analiză și nu doar ca un instrument pentru definirea uh, politicilor sociale, pentru că și politicile economice trebuie să țină seama de calitate calitatea um, locului de muncă, de um, lupta împotriva sărăciei, pentru că îmi permit să spun că există muncitori um, foarte săraci în Grecia, dar inclusiv uh, în Germania. Eu cred că sărăcia o întâlnim pretutindeni și trebuie să dispunem de mijloacele eh, de a o analiza, inclusiv din perspectivă macroeconomică. Indicatorii sociali, cred că în tabloul de bord trebuie să fie completați. Iar în ce privește uh, raportul Guterres, uh, care uh, vorbește despre indicator în ce privește sărăcia uh, la copii, este foarte interesant, dar noi la nivelul adunării naționale um, susținem propuneri de acest gen pentru că trebuie să găsim soluții în ce privește inegalitatea veniturilor și în clipa de față Comisia Europeană nu ne dă un răspuns din acest punct de vedere. Eu cred că până la urmă trebuie să găsim măsuri care să aibă un caracter obligatoriu și um, sigur că trebuie să ținem seama de creștere așa cum ne propune Comisia, dar trebuie să ne gândim la rata foarte ridicată a șomajului pe plan european. Au uh, fost menționate uh, cifre de către colegii mei. Unul din cinci uh, persoane uh, sunt în clipa de față în șomaj. Trebuie să ne gândim la recomandările Fondului Monetar Internațional, dar și al OECD-ului și cred că și Comisia trebuie să accepte aceste recomandări și trebuie să conștientizeze toate dificultățile care există în clipa de față. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Maletiști din partea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Republica Croată Uh, și mă voi referi la Croația, deși problema uh, nu este una specifică țării noastre, deci uh, Croația în clipa de față intră în această procedură de deficit excesiv având în vedere procedura de dezechilibru macroeconomic, pentru că a existat o descreștere a investițiilor, a exportului și în același timp o creștere a șomajului. Republica Croația trebuie să-și modernizeze administrația, economia, trebuie să creeze un mediu uh, prietenos pe, pentru afaceri, pentru uh, antreprenori, dar toate aceste demersuri costă bani. Măsurile de consolidare fiscală, uh, din păcate, au mers în paralel cu o reducere creștere a investițiilor. Ce se poate face în uh, cadrul semestrului european dacă analiza uh, demonstrează uh, că, de fapt, noi în clipa de față ne confruntăm cu o fugă a creierelor și cu o scădere a competitivității? Eh, eu. În același timp însă este nevoie de o sporire a competitivității. Pensii mai mici eh, și venituri sociale mai mici vor duce până la urmă la o creștere a sărăciei, care acum este de 3,2,7%. Inclusiv eh, povara fiscală până la urmă va încetini sau va stopa economia. Eu cred că trebuie să ne gândim că acolo unde um, există un deficit de peste 75% din PIB, um, statele membre ar trebui să fie uh, ex excluse din calculul de deficit tot ceea ce întreprind în ce privește proiectele de dezvoltare care sunt cofinanțate de către fonduri europene. Cel puțin într-o perioadă următoare de câțiva ani, pentru că doar în felul acesta am putea să stimulăm creșterea economică. Chiu Domnul Seches, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și mulțumesc domnului Oliren și mulțumesc domnului Andor de asemenea. Aș vrea să comentez puțin spusele uh, doamnei parlamentar din țările de jos. Uh, Ungaria recent a adoptat cu o largă majoritate o strategie pentru dezvoltare națională și Ungaria a trecut prin exerciții de conversie care ne-au costat mulți bani, dar în același timp se constată că situația s-a îmbunătățit la toți indicatorii și situația a devenit din ce în ce mai stabilă față de perioada anterioară. Aș vrea să mă concentrez uh, pe strategia de dezvoltare națională, care are în vedere toate domeniile până în anul 2025, într-o manieră care să creeze stabilitate în Ungaria. Și dacă analizăm toți pașii și toate măsurile întreprinse de Ungaria în ce privește salarizarea, inclusiv a um, profesorilor, creșterea salariilor în domeniul sănătății, 25% a crescut salariul minim, plus o reducere a ratei șomajului ehm, o creștere a ratei de angajare a forței de muncă, îmbunătățiri în domeniul educațional, inclusiv al educației vocaționale, a pregătirii profesionale. S-a creat din acest punct de vedere un sistem care este compatibil necesităților pieței, dar toate acestea au necesitat timp și uh, parlamentele naționale, dar și Parlamentul European are nevoie de timp pentru aceste măsuri. Iar uh, când uh, vezi că se conturează uh, rezultatele scontate, atunci cred că și Parlamentul European și Uniunea Europeană ar trebui să își dubleze eforturile și să susțină aceste demersuri care sunt făcute pe plan național. Eu cred că garanții pe termen lung pentru rezultate uh, Uh, sunt acum palpabile și cred că urmează o perioadă de stabilitate. Următoarea provocare va fi utilizarea fondurilor europene în perioada următoare în uh, ce privește investițiile în dezvoltare, în inovație și cred că pe aceste aspecte trebuie să ne axăm pentru că uh, trebuie să stimulăm, să dezvoltăm clasa de mijloc și să reducem sărăcia. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul ca raportor din umbră pentru PPE, a, pentru raportul de creștere anuală. Vreau să mulțumesc uh, domnului de Bacher uh, pentru că sunt 100% uh, de acord cu el în legătură cu importanța ca banii, creditul să ajungă la IMM-uri pentru a consolida ieșirea din criză, așa cum s-a spus și în dezbaterile din cursul dimineții. Și uh, cuvintele apoi ale domnului Gutierrez, raportor din partea Comisiei pentru Ocupare, uh, eu cred că nimeni nu e satisfăcut uh, cu situația actuală. Sigur, trebuie să fim optimiști, uh, avem acum date pozitive, însă uh, totuși mai sunt multe de făcut și mi se pare cel puțin periculos să spunem cetățenilor că ieșirea din criză va veni tocmai dintr-una din, cauza, din cauzele care ne-a dus la criză, deci cât mai multe cheltuieli publice. În schimb, salut cuvintele domnului Gutierrez atunci când vorbea despre garanția pentru tineri și mobilitate. Mi-ar plăcea să-i spun, aș dori să-i spun com comisarul Andor uh, și am mai spus-o de altfel de câteva ori că activitatea sa uh, în legătură cu uh, garanția pentru tineri e foarte bună, dar îi cer să, să fie posibil să accelereze această activitate pentru că ne-o cer cetățenii avem alegeri foarte importante pentru Europa în peste câteva săptămâni. Am creat mari așteptări în legătură cu fondul de garanție pentru tineri. Acum e momentul să fim și la înălțimea așteptărilor și dacă nu ajung fondurile, foarte dificil vom putea să îndeplinim promisiunile. Mulțumesc. Mulțumesc. Următoarea intervenție pentru două minute. Η κυρία You do have the floor. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă refer la rolul IMM-urilor. Este un subiect pe care l-am discutat foarte mult în Comisia de Ocuparea Forței de Muncă, din care fac parte. Și cred că acolo s-a spus că 85% din noile locuri de muncă în întreaga Europa sunt create de către IMM-uri. Bun. Eh, eh, aș vrea să știu ce gândesc domnii comisari Andor și Ren în ce privește stimularea afacerilor de mai mică dimensiune pentru crearea locurilor de muncă. Iar în ce privește uh, Uh, timpul de uh, muncă limitat, part-time. Eu uh, știu cât de important este pentru că în felul acesta femeile uh, pot să revină la un loc de muncă prin uh, ocuparea unui job part-time. Noi nu spunem că nu sunt binevenite aceste angajări part-time, din potrivă, um, ele sunt stimulative și inclusiv pentru lucrătorii independenți. Noi facem foarte puțin pentru a încuraja pe tineri să devină antreprenori. Europa are programul Erasmus pentru tinerii antreprenori, dar mă întreb ce altceva am putea să facem pentru a stimula pe tineri pentru a deveni lucrători independenți sau antreprenori. Președintele, mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul domnului Holmeier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe voll... Doamna Holmer, stimate colegi, stimați colegi, am următoarea întrebare legată de semestrul european. Am studiat rapoartele cu mare atenție și am uh, constatat că există unele lucruri contradictorii. Se cere, pe de o parte, de către Comisie mai multă educație, mai bună calificare și, pe de altă parte, când este nevoie de crearea unei întreprinderi, aici nu există pretenții legate de calificare înaltă, pentru că ar putea să frâneze până la urmă evoluția de pe piața internă. Dar trebuie să știm că acele întreprinderi care cer o bună calificare supraviețuiesc mai mult pe piață. Iar în ce privește Uh, întreprinderile uh, care nu au asemenea pretenții, ele supraviețuiesc un an sau doi. Uh, eu cred că noi în Uniunea Europeană trebuie să creiem locuri de muncă stabile și durabile și nu doar să găsim soluții pe termen lung, un fel de întreprinderi cu un singur angajat, lucrători independenți care nu au calificarea necesară și care eșuează după un an, doi. Pentru că um, eu cred că nu aceasta este o soluție pentru șomajul foarte ridicat în rândul tinerilor. Aici mi se pare că există uh, o problemă. În Austria există uh, niște cerințe de calificare, uh, niște certificate de calificare obligatorii Există state din sudul Europei în care nu există asemenea cerințe, nu, nu există asemenea diplome um, profesionale, dar aici uh, cei care găsesc un loc de muncă uh, nu supraviețuiesc pe piața muncii decât un an sau doi. Eu cred că obiectivele noastre ar fi să atingem la un moment dat un procentaj de doar 3% șomaj în rândul tinerilor, în schimb o durabilitate poate o speranță de viața întreprinderilor care să fie uh, de lungă durată. Aș vrea din acest punct de vedere un punct de vedere al uh, comisarilor, pentru că există contradicții de la o direcție generală la alta la nivelul Comisiei. Președinte, mulțumesc doamne Holmeier. Înainte eh, de a le da cuvântul comisarului Ren și comisarului Andorf pentru observații finale, aș vrea la rândul meu să pun eh, o întrebare adresată eh, celor doi invitați întâi vicepreședintelui Comisiei. În toate discuțiile pe care le-am avut astăzi, ieri, atât în ce privește uh, implementarea programelor de ajustare în țările în care se derulează asemenea programe sau în relație cu uh, ciclicitatea semestrului european, există un cuvânt cheie, uh, cuvântul ownership, care apare foarte des. Iar ownership nu este ceva ce poate fi impus, este o chestiune care se poate atinge prin transparență, prin responsabilizare. Iar uh, în acest context vă pun o întrebare. Eu cred că uh, dacă excludem țări din procedura semestrului european, noi stabilim de fapt două categorii de state membre, cele care sunt incluse și cele care sunt excluse din aplicarea acestei proceduri. Eu știu și dumneavoastră ați explicat că este o decizie care s-a luat în cadrul reglementărilor TUPAC, a celor două măsuri legislative. Dar eu cred că acolo unde există o marjă de îmbunătățire trebuie să reconsiderăm deciziile pe care le-am luat în trecut. Deci s ar fi prima chestiune și cea de-a doua. În decembrie anul trecut, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în legătură cu obiective comensurabile în ce privește evaziunea fiscală. Eu cred că ar trebui să ne gândim dacă acești indicatori ar trebui să fie incluși pentru a putea fi mai bine monitorizați în ce privește acel barometru macroeconomic uh, Uh, pentru că uh, în legătură cu pregătirea raportului Becker pentru uh, anul 2014 ar trebui să avem în vedere și această posibilitate. M-ar interesa poziția comisarului Ren. Iar în ce privește comisarul Andorf, există și o analiză alternativă care a fost publicată și aici eh, se spune că Europa ar avea nevoie de aproximativ 10 ani pentru a reveni la ratele de angajare a forței de muncă pe care le-am atins în anul 2007. Eu cred că acest lucru, această evaluare este cât se poate de îngrijorătoare și aș vrea să vă întreb mai întâi dacă dumneavoastră împărtășiți rezultatele acestei analize și vă întreb ce s-ar putea face pentru că această tendință uh, să fie inversată și să existe totuși uh, o uh, consistență a proiectului de coeziune europeană. Domnule vicepreședinte Ren, aveți cuvântul. Thank you, Vice President Podimata. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte Podimata și stimați membri. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund în limba care mi-au fost puse, adresate. În primul rând, uh, problema cu pensiile, doamna Șot din țările de jos. S-a referit la durabilitatea sistemului de pensii și la reformele pe care trebuie, prin care trebuie să treacă acest uh, sistem de pensii și importanța pentru economia publică. Pentru noi un sistem de pensii durabil e o condiție sine qua non pentru creșterea economică. Eu cred că evoluția demografică este o mare provocare Și vă pot spune că văzând în numărul de state membre care au hotărât să-și uh, reformeze sistemele de pensii, și e vorba de reforme structurale profunde, într un anumit uh, număr de state europene, uh, constatăm că e vorba de 19 state membre din 27, Croația încă nu făcea parte din Uniunea Europeană, care și-au reformat uh, sistemele de pensii, ceea ce arată, cred eu, că este un adevărat val de reformă în Europeană, uh, esențial pentru o dezvoltare durabilă a Europei. Și asta face parte din reforma Europei. Apoi, uh, colegul din Spania, domnul Garcia, a spus lucruri foarte importante în legătură cu reformele fiscale care împiedică creșterea. Sigur, situația trebuie privită cu mare atenție și refor ă, sigur, ă, reformele pozitive trebuie încurajate. Apoi doamna din Adunarea Națională a Franței am pus cam aceleași întrebări și atunci repet, doamnă, ce am spus deja anterior o fiscalitate justă și echitabilă întotdeauna aduce profit pentru că permite să se creeze locuri de muncă și să evităm o situație în care se adoptă soluții cu caracter non-durabil. Asta e răspunsul nostru. Trebuie să uh, continuăm cu stabilizarea sistemelor și a datoriilor publice, de asemenea, Acum în limba franceză, doamna Roa se referea și la participarea mea la adunarea națională sau nu, poate n-am înțeles eu bine, spune comisarul, sau trăim realități eh, diferite, însă eu mi amintesc că am participat la o reuniune comună a Comisiei Bugetare și cea pentru afaceri europene și afaceri externe ale Republicii Franceze, din Adunarea Națională și Senatul francez, prezidat de doamna Ghigu, a fost discuții foarte serioase acolo și sunt gata să revin, de exemplu, în uh, contextul viitoarelor recomandări ale Comisiei și Consiliului, mai ales în lumina faptului că există proiecte importante de reformă economică. la ora actuală în Franța. Deci, dacă va fi posibil, cu mare drag voi participa la reuniunile colegilor din Franța așa cum am mai făcut-o în trecut, la adunarea națională. Asta sigur, dacă mai sunt invitat. Mi-aș dori acest lucru. Acum în engleză. În legătură cu raportul anual 2013 și importanța, importanța uh, banilor pentru IMM-uri, uh, Ați spus că domnul de Bacăr se bucură de întreaga noastră susținere, domnule Zalba Videgain, și sunt de acord, se bucură de susținerea mea. Dacă uh, conlucrăm, uh, haideți să ajutăm IMM-urile să obțină fonduri, pentru că e important pentru creștere, mai ales în Europa de Sud. Da, pretutindeni în Europa, oricum, și aici trebuie să conlucrăm cu statele membre să ne unim forțele cu Banca Europeană de Investiții și sunt convins și cu Banca Centrală, pe baza deciziilor luate independent, va ști să ne ajute să reparăm curarea de transmisie a monetare și să ne asigurăm că găsim banii necesari în Europa. E important pentru că istoria economică nu ne arată că ar fi existat vreo situație în care, cu creșterea economică fără creșterea acreditării. Deci trebuie să ne concentrăm uh, pe această problemă a creșterii. Doamna McIntyre s-a referit și la IMM-uri și a întrebat care sunt prioritățile acestui raport anual de creștere. Rezumat ar fi să se creeze condițiile pentru uh, ca firmele să poată crește, să eliminăm birocrația, să stimulăm potențialul antreprenorilor, să permitem mmm urilor uh, să crească, să-și consolideze poziția cu angajați uh, calificați. E foarte important uh, asta, partea asta și în munca lui Laszlo Anders, să susținem inovarea, și aplicarea în comerț a invențiilor și inovațiilor și, da, să susținem finanțarea IMM-urilor. Cred că toate acestea sunt uh, elemente cruciale, la fel uh, ca cele menționate de doamna Holmeier, în ce privește IMM-urile și capacitatea de a crește. Cred că în Europa, din nefericire, avem un handicap în procesul de creștere al firmelor avem un număr bun de firme care apar, dar pasul următor, creșterea, e mai dificil decât, mai, decât de exemplu, în SUA, unde adesea combinația de probleme reprezentate de accesul la finanțare și o piață încă fragmentată, de exemplu a serviciilor, din nefericire, creează obstacole în calea creșterii. De aceea e esențial să uh, completăm uh, piața unică și în domeniul serviciilor digitale pentru comerțul electronic, afaceri electronice și să uh, ne gândim la cum să furnizăm finanțare și inclusiv pentru creșterea IMM-urilor mai mici ca să avem aici viitorii campioni europeni uh, imitând pe Google, Twitter și alte firme care au apărut în Statele Unite. Și au apărut și s-au dezvoltat mult mai rapid decât firme din Europa. Și în final, la da, Podimata s-a referit la responsabilitate, asumare, importanța de a avea programele de țară ca parte a semestrului european, Iau notă de comentariile dumneavoastră, doamnă. Bineînțeles și sunt gata să reflectez, să vedem cum putem combina mai bine politicile economice normale și coordonarea lor normală cu programul pentru programul de țară și programele de țară în cadrul legislației recent adoptate a pachetului de două măsuri. Sunt de acord că e importantă responsabilizarea. În primul rând, noua guvernanță economică nu se referă la sancțiuni, ci la un parteneriat între comisii și statele membre și vreau să am acest parteneriat eh, cu, cu toate guvernele, dar și cu parlamentele din statele membre. Astfel putem aduce eh, mai multă responsabilitate și să avem creștere durabilă și să creăm locuri de muncă în Europa. De stimați membri, vă mulțumesc din nou pentru această discuție pe fond, serioasă și aștept să o continuăm și să continuăm eh, munca alături de dumneavoastră pe teme atât de importante. Mulțumesc, eh, domnule vicepreședinte Ren și acum domnul comisar Andor. Thank you very much, eh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi porni de la întrebarea dumneavoastră care se refera la eh, alternativa față de raportul de creștere anuală. Vicepreședintele Orilen a participat la o dezbatere pe marginea acestui document Însă vreau să vă spun care sunt comentariile și sentimentele mele legate de chestiune. În timpul crizei, uneori dinamica recesiunii și a regresării sunt greu de prevăzut. Și firește este foarte greu să vedem uh, care sunt legăturile dintre obiectivele pe termen lung uh, și ce se întâmplă acum. Și nu numai în lunile și săptămânile recente ne-am dat seama că unii dintre indicatori merg în direcția greșită în loc uh, să avem progrese, sunt pierderi la nivelul ocupării, iar în unele țări crește nivelul de sărăcire. În ultimii doi ani, abordarea noastră a fost uh, următoarea. Am încercat să găsim instrumente în loc să scădem nivelul ambițiilor programul din inițiativele emblematice ale Uniunii Europene poate să fie uh, insuficiente, ținând cont de criză și de divergențele din zona euro, dar trebuie să găsim instrumente noi și să ne asigurăm că putem reveni pe calea corectă dacă instrumentele sunt suficiente sau nu, se va vedea în perioada următoare. Comisia va face în continuare o analiză, va evalua starea de fapt a progreselor făcute în ceea ce privește măsurile și evoluțiile din teren, iar următoarea comisie, peste un an, va avea posibilitatea să tragă concluzii mai practice, să facă un fel de revizuire uh, Uh, la mijlocul uh, intervalului, o reviziune intermediară. Garanția pentru tineri a fost și ea adusă în discuție de domnul Zalba. Pentru a ne asigura că într-adevăr este importantă pe termen scurt, trebuie să ne asigurăm că banii încep să curgă cât mai curând cu putință. După punerea în aplicare a planurilor de aplicare, avem nevoie și de programele operaționale uh, pentru această inițiativă. E vorba de un instrument de 6 miliarde de euro peste Fondul Social European care va alimenta bugetul. În majoritatea țărilor vreau să vă spun că mai există alocări din perioada financiară care s-a închis iar aplicarea în ceea ce privește fondul social a fost cam de 65-70%. Am discutat ieri cu Comisia pentru Control Bugetar. Și lucrul acesta a reieșit în discuție, ceea ce poate contribui la o mare varietate de proiecte care susțin angajarea tinerilor. Strădania noastră trebuie să fie cuprinsă într-o încercare mai largă de a atinge uh, o activitate industrială, antreprenorială durabilă în Europa. În uh, anii din urmă am colaborat cu vicepreședintele Tajani privind noile inițiative pentru politica industrială. Nu s-a finalizat încă, mai urmează și alte lucruri și trebuie să asigurăm existența capitalului uman pentru aceste inițiative de politică industrială europeană uh, și sunt care sunt foarte importante în ceea ce privește uh, ocuparea forței de muncă. Putem contribui la sporirea și impulsionarea întreprinderilor în ultimii trei ani funcționarea facilității pentru programele de microfinanțare a funcționat foarte bine, iar uh, programul pentru angajarea forței de muncă și uh, inovații sociale va avea suficient de multe fonduri pentru a susține micro europene. Fondul Social European, de asemenea, poate fi folosit pentru o serie întreagă de programe care pot uh, îmbunătăți asemenea activități și pot susține uh, de exemplu, antreprenoriatul la nivelul femeilor. Este o chestiune foarte importantă în Italia, de exemplu, și în alte țări din sudul Europei. Mulțumesc uh, com- pentru comentariile din partea Franței, care se refera la dimensiunea socială uh, a acestei probleme și uh, de asemenea se refera și la tabloul de bord în perioada următoare recomandările respective uh, vor veni și ele și sigur putem să discutăm dacă e nevoie de o rafinare a lor. Sigur, uh, tabloul de bord uh, are nevoie de o analiză suplimentară pe ca să își extindă contextul mai larg și s-ar putea să fie nevoie și de alți indicatori dincolo de cei cinci folosiți în tabloul de bord. Oli Ren s-a referit deja la problema pensiilor din Olanda, vreau să spun că 2012 a fost un an foarte productiv pentru uh, solidaritatea dintre generații și îmbătrânirea activă. O serie întreagă de acțiuni au fost puse în aplicare pentru a ne asigura că putem munci mai mult într-o perioadă în care în toate țările, de asemenea, trăim mai mult atât bărbații cât și femeile și uh, trebuie să uh, legăm durata de viață cu uh, durata în câmpul muncii. Firește, avem o carte albă pe marginea pensiilor cu foarte multe contribuții din Olanda, de exemplu, și pregătim o conferință care va avea loc peste câteva săptămâni la Bruxelles, care va analiza progresele referitoare la punerea în aplicare a acestei cărți albe. Chestiunile cum ar fi portabilitatea pensiilor, dar și reforma pensiilor care a fost aplicată într-o serie de state membre, vor fi discutate și prezentate la această conferință. Și cred că modelele bune, măsurile bune, vor fi și ele considerate o sursă de inspirație pentru alte țări care s-au rămas cumva în urmă. Voi răspunde în maghiară întrebării puse de domnul Ekeș. Conținând cont de faptul că Uh, ținând cont de cele spuse aici, Comisia are o atitudine pozitivă față de unele modificări referitoare la stabilitatea microeconomică din Ungaria și cred că și Oliren e de acord cu această chestiune și Comisia a propus închiderea uh, acestei proceduri de deficit care durează de foarte multă vreme. După cum spuneați și dumneavoastră, rezultatele acestea par să fie de durată. Pe de altă parte, cred că e nevoie de o analiză mai profundă, pentru că, sigur, sunt statistici care arată îmbunătățirea ocupării forței de muncă, dar sunt foarte mulți factori noi uh, eu știu, angajarea în sectorul de stat sau faptul că alte persoane care erau șomere înainte au plecat să muncească în altă parte. Deci factorii aceștia trebuie și ei avuți în vedere. De aceea Comisia încearcă să se asigure că guvernul uh, va scădea domina, dominarea ocupării forței de muncă în sectorul de stat Sigur că statul are o responsabilitate să creeze locuri de muncă, dar pentru a îmbunătăți utilizarea resurselor este important cum să găsim modalități de a ieși din cercul acesta al locurilor de muncă la stat și să găsim modalități mai bune de a cheltui resursele statului acest lucru este adevărat și pentru resursele Uniunii Europene. Resursele Uniunii Europene trebuie să susțină formarea profesională și învățământul în primul și în primul rând. Și vreau de asemenea să mă refer și la altceva. Până la jumătatea anului trecut a existat o serie întreagă de chestiuni negative apropo de atragerea fondurilor europene și în a doua parte a anului trecut S-a făcut o campanie în numele Comisiei și a părții maghiare pentru a, a ne asigura că toate fondurile disponibile europene pot fi utilizate cât mai curând cu putință. Sigur că mai sunt multe de făcut pentru restul acestui an. Foarte multe obiective au fost mutate din 2013 în 2014, dar cred că trebuie să apreciem activitatea uriașă care s-a desfășurat mai ales pentru a minimaliza, pentru a reduce la minim pierderea șanselor pentru Ungaria. Acesta a fost un factor de risc major în uh, ultima jumătate a anului trecut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Raportorul nostru dorește să spună ceva în concluzie? Bun, e foarte bine. E în regulă. Atunci uh, putem uh, să încheiem. Vă mulțumesc domnilor comisari, Andor și Oliren, vă mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc și în numele copreședintelui. Vă reamintesc că aceste discuții vor continua în timpul dezbaterii de la cină la ora 7, care este prezidată de domnul Martin Schulz, președintele Parlamentului European, și domnul Vangelis Meimarakis, președintele Parlamentului Elen. Mulțumesc!